Bună ziua! Vă propun să ne reluăm lucrările acolo unde le-am lăsat, adică la punctul 16 la ordinea de zi și dau cuvântul raportorului nostru, doamna Sarie Saia, despre raportul schimbare demografică, de, schimbarea demografică și consecințele asupra politicii coeziune viitoare a Uniunii Europene, un raport pentru Comisia Afacerilor Regionale eh, care uh, urmărește, bineînțeles, și raportul nostru eh, eh, și au fost depuse 49 de amendamente, doamna Esaiah, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună dimineața tuturor. În acest comitet am avut un raport uh, larg asupra schimbărilor demografice și propunem consecințele schimbării demografice asupra politicii coeziuni. Și în spiritul acestei opinii și a amendamentelor cred că aceasta indică că de schimbarea demografică și alte, eh, alți indicatori eh, arată că acestea sunt criterii importante pentru politica de coeziune din viitor. Există anumite uh, compromisuri și încercăm să găsim o redactare uh, adecvată și aceste lucruri sunt încă sub considerare și uh, nu le propunem încă aici. Cred că vom avea o soluție foarte pozitivă cu uh, aceste compromisuri. Două amendamente aș dori să le ridic. 31, în care productivitatea nașterii poate fi înlăcuiată prin accesibilitate, că există diferite înțelesuri, sensuri ale acestui lucru și înțeleg că aceste două cuvinte ar putea fi acelea cu cu celelalte, de aceea nu înlocuiesc cuvântul respectiv și amendamentul 43 se referă la faptul că Comisia garantează legalitate, eh, eh, eh, securitatea legală a intereselor sociale și restul acestui amendament intră în domeniul subsidiarității. Și așa cum ne-a cerut PPE-ul, dar celelalte amendamente sprijină amend amendamentul și opinia și cer colegilor să sprijine această părere și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Care sunt colegii care doresc să intervine, să intervină în acest dosar? Doamna Schröder, care a plecat din, țar, din sală, doamna Zimmer, Mă uit la lista raportorilor din umbră, nu găsesc prea mulți. Doamna Esaia va fi mult mai simplu decât uh, credeam. Încerc uh, să vă provoc să <laughs> luați cuvântul, dar se pare că nu e cazul. Nu vreau să excit spiritele, dar uh, să ocup timpul până la ora de votare. Doamna Schröter, vreți să luați cuvântul? Nu. Bine. Doamna Isaia, vă felicit, e tot ce pot spune. Și vă mulțumesc pentru această prezentare și amintesc colegilor că adoptăm avizul dumneavoastră la ședința noastră din 13 și 14 aprilie. Doamna Schröter, nu, nu doriți să luați cuvântul, nu? Este clar? Nu. Nu? Deci uh, confirm că totul se petrece cum uh, trebuie, dragi colegi. Uh, vă îngăduiesc să luați o mică pauză de cafea înainte de a trece la vot. Vă mă scuz față de interprețe care au fost reținuți peste ora seară și le mulțumesc. Chers collègues, je vous... Dragi colegi, vă propun să, să vă așezați, reluăm lucrările. Avem o uh, uh, votare foarte lungă de astăzi de dimineață și vă propun să începem imediat cu punctul 17 ceasul pe care îl vedeți eh, nu indică ora exactă. Am așteptat să fie ori 9.30. Începem cu raportul domnului Martin Kassler despre anul european al îmbătrânirii active. La articolul 1 avem un compromisul M. Cine pentru? Eh, Contrați abțineri, este adoptat. Articolul 2, partea introductivă, un compromisul N. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Adoptat. Articolul 2.1, compromisul O. Cine pentru? Împotriva abțineri? Adoptat. Articolul 2.2, compromisul P. Pentru? contra, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul articolul 3, articolul 2.3, compromisul Q, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Ajungem la amendamentul 130, care adaugă un punct după articolul 2.3 cu un amendament oral al raportorului distribuit în scris. 130 modificat pentru împotriva abțineri adoptat. Articolul 2.3 compromisul R, R pentru împotriva abțineri adoptat. Și ajungem la amendamentul 126, madame, doamna Zaprovska, pentru, împotriva, abțineri, adoptat cu o abținere masivă. Articolul 3, paragraful 1, primul paragraf alineat pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Articolul 3, paragraful 1, alineatul 2, compromisul T, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Alineatul 3, compromisul U, alineatul 4, compromisul V, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Apoi Paragraful 1, compromisul W, pentru, împotriva, abținere, adoptat. După aceea, paragraful 2, trecea paragraful 14, propus de Comisia Culturală, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Paragraful 3, compromisul X, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Paragraful 3, amendamentul 150 al domnului Cambroc cu un amendament oral acceptat pentru împotriva abțineri adoptat. Paragraful 3, amendamentul 19 al Comisiei pentru împotriva abținere adoptat. Articolul 4, compromisul Y pentru împotriva abțineri adoptat. Articolul 4, amendamentul 20 al raportorului pentru, împotriva, abțineri adoptat. 21 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Paragraful 5, articol 5, alineatul 1, afaceri culturale pentru, împotriva, abțineri adoptat. Articolul 5, paragraful 1, compromisul Z pentru, împotriva, abțineri Adoptat. Paragraful 3, amendamentul 154 al, al raportorului cu un amendament oral pentru împotriva abțineri adoptat. O, articolul 5, compromisul AA e, pentru împotriva abțineri adoptat. Articolul 3, articolul 151 a fost, Thomas Mann a fost retras. Articolul 6, paragraful 23 al Comisiei Afaceri Regionale pentru împotriva abțineri uh, respins. Articolul 5, amendamentul 23 al raportorului cu amendament oral uh, care se referă la bani pentru împotriva abțineri adoptat. Articolul 6, paragraful 22 al Comitetului Afacerilor Regionale pentru împotriva Abținere masivă. Cine nu are cartea de votare? Deschidem votul. marile grupuri sunt prea mult reprezentate, ar trebui eh, suprimate PPE și eh, tații socialiști. Așa, e bine. Socialiștii sunt încăpățânați. Mă retrag. Toată lumea a votat. Am închis votarea. 8 pentru 3 împotriva, 33 abțineri, așa nu merge. Da, adoptat. Articolul 7, amendamentul 24 al, raportorului pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 158 al domnului Bach compatibil pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 159, doamna Steinruck, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Titlu. Amendamentul 25 al doamnei Zaborska, cine pentru, considerăm apandamentul 1 al raportorului. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat? Paragraful 1 al Comisiei de Regiuni. Pentru? Împotriva? Vom verifica. PP a revenit uh, masă. PPE este invitat să voteze. Toată lumea a votat, am închis votul. 22 pentru, 4 împotriva, 17 abțineri, adoptat. Paragraful 2 al Comitetului Afaceri Regionale pentru, împotriva, abțineri, respins. Să verificăm. dar n-ați manifestat prea mult entuziasm. Să verificăm totuși. Să verificăm. Doi Comisia de Afaceri Regionale. Deschidem votarea. PPE este reprezentată în masă. Am închis votul. 24 pentru. Adoptat. Considerent 3. Compromisul A. cine pentru? Potriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Paragraful 3 al Comisiei Afaceri Regionale pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Considerentul 4, compromisul B pentru, împotriva, abținere adoptat. Considerat 4, 35 cade și Votăm paragraful 10, afaceri regionale, pentru, împotriva, abțineri, respins. Con, apa, ehm, considerentul 5 ehm, eh, pentru împotriva abțineri, adoptat. Și ajungem la considerentul 5, la 43, domnul Pupachis, care cate și mergem la amendamentul 50, ci e pentru, împotriva, abțineri, respins. 52 al domnului Popachis, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 6, 53 pentru, împotriva, abțineri, respins. 4 pentru, împotriva, abțineri, nu prea e clar. Să votăm. Verificăm patru al raportorului. Toată lumea a votat. Închidem votul. 42 pentru. 6. Amendamentul 54, domn Lambert, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 7. Compromisul de pentru, împotriva, abținere adoptat. O, uh, 8, um, considerentul 8 uh, um, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 9, 58 pentru, împotriva, abțineri, respins. 9, compromisul E pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Ehm, ehm, considerentul 10, afaceri regionale, 4 împotri, eh, pentru, împotriva, abține, respins. 60, doamna Ronțuli. Doamna Ronțuli, da, vă mulțumesc foarte mult. Noi retragem împreună cu colegul meu acest amendament 70. Eh, 60 este re, retras și 61 eh, le retrageți și pe acesta? Nu, acesta îl păstrez. Deci votăm 61, doamna eh, Baldasar și Bronzoli. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotriva? Să verificăm. 61, deci. Deschidem votul. Toată lumea a votat. 21 pentru, 24 împotriva, nu a adoptat. Ehm, considerentul 11, 62, domnul Karpnoch, pentru, împotriva, abțineri, respins. Considerentul 11, compromisul F, ehm, adoptat. După aceea 1165 al raportorului pentru împotriva abțineri adoptat. 67, doamna Cretă, eh, Crețu, eh, vom verifica 67 doamne Crețu. Toată lumea a votat? 20 pentru 24 împotriva respins, considerentul 12 compromisul G eh, împot, eh, pentru împotriva abținere adoptat 13, compromisul H pentru împotriva abțineri adoptat și ajungem la considerentul 13, compromisul I eh, pentru împotriva abțineri adoptat 14, COSEC 72, 73 împreună, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 74 ă, cine e pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 7 al, adoptat. 14 compromisul J pentru împotriva abținere adoptat. 14. Paragraful 7 pentru împotriva abțineri respins. 77 al domnului Thomas Mann pentru o, o, o, dacă 151 este adoptat, a fost uh, retras. 71. 75 este retras. 76. 76 cade și el? Nu? Doamna, dom, doamna Amber, aveți vreo idee? 156 adoptat, cade. Verificăm. Apoi, paragraful 14, amendamentul nou al raportorului, numai dacă 23 este adoptat. Da, a fost adoptat. Îl votăm. 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Consilientul 15, compromisul ca cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și acum 81. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Considerentul 15. 82. Pentru? Raportorul este pentru. cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Domnule, domnule raportor, nu știu dacă l-ați... Deci verificăm dacă s-a adoptat. S-a închis votul. 18 pentru, 24 împotriva, nu adoptat. 83, doamna Bonzuli. Ronzuli. Da, îl retrag în numele meu și al domnului Baldasare. Pentru 85 acum, pentru împotriva adopt, adoptat, compromisul L, pentru împotriva abțineri adoptat, Considerentul 16, 9, cine pentru, împotriva abțineri, respins și ajungem la votul ansamblului propunerii de raport. Raportul amendat, verificăm prin vot electronic, deschidem votul. S-a închis votul. Patruzeci și patru pentru, zero împotriva, zero obțineri. Stați că n-am terminat încă. Propunerea modificată același vot. Propunerea legislativă în ansamblu, același uh, vot. Felicităm pe raportor. Și acum vă propun o mică inversare a ordinei de zi. Comisia bugetului uh, este nerăbdătoare să vadă propunerile noastre asupra mobilizării FEM și luăm punctele 28 și 29 dacă nimeni nu Uh, este împotriva. La punctul 28, ultimele pagini din lista de vot, ultimile, ultimele două puncte. Și poate că e pe o foaie separată, pentru că a avut loc un amendament oral de ultimă oră. să nu pierdem prea mult timp. 28. Fără panică. 28. Aveți o listă de votare? FEM, cele două documente. Votăm la punctul 28 mobilizarea FEM în cazul CEC care se referă la Unilever pentru care ați primit o foaie precum aceasta și care prezintă un amendament oral de Unilever. Toată lumea e gata să voteze? pe, la această propunere de scrisoare examinată de grupul de lucru. Vi se propune un amendament oral susținut de domnul Angels în numele PPE, doamna Martin în numele liberalilor, verzii sunt de acord, iar eu și și de mine în numele, în numele grupului socialist democrat și doamna Figărei este foarte mulțumită de acest amendament și vă propunem să punem la vot electronic ansamblul scrisorii astfel modificate. Deschidem votul. Toată lumea a votat, închidem votul. 46 uh, voturi pentru în unanimitate și vă mulțumesc. Și votăm acum domnul Beamias. Vă amintesc că grupul nostru se numește Democrat și Liberali. Ne numim Democrat și Liberali ca toate grupurile din Parlamentul European, care sunt toți democrați, ce șansă pe această instituție. Dar nu voi mai uh, repeta acest lucru pentru mobilarea fondurilor de ajustare pentru mobilizare, uh, pentru Polonia. Pentru. Împotriva abțineri, același vot, transmitem aceste două scrisori Comisiei Bugetare și revenim la ordinea votului nostru la punctul 18. Qui nous conduit à vote. Și vom vota proiectul punctul 18, raportul, proiectul de raport al doamnei Nadia Hirsch privind cooperarea europeană în materie de educație și formare profesională pentru sprijinirea strategiei 2020. Amendamentul 19. Doamna Papadopoulou. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Mă scuzați că m-am spus câteva cuvinte înainte să înceapă votul. Pe lista de vot s-a înscris faptul că GUE susține totalmente compromisurile, însă noi am transmis că susținem compromisurile cu excepția compromis- că nu susținem compromisurile cu excepția compromisului E. Aș vrea ca acest lucru să fie notat. Uh, la contribution contribuția grupului GUE în ansamblul uh, grupurilor. Da, de acord. Cu excepția compromisului E. Paragraf 1, compromis. Paragraful 1, compromisul 1, cine e pentru, împotriva, abținere, adoptat. După 1, punctul 26, Comisia Culturală, îl putem considera adoptat ca și pe 9. 3, Comisia FAM, femei. Pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. 22, doamna Crețu, pentru. Împotrivă, abțineri adoptat. 23, la fel, pentru. Vreți să mai verificați la 22? Verificăm. Bun. A votat toată lumea? S-a închis votul. 24 pentru, 21 împotrivă, adoptat. Ajungem la 23, doamna Crețu, cine pentru, potrivă, abțineri, respins. Paragraful 3, 24, uh, este propunere de suprimare. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem acum la 30. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 31. Doamna Papadopoulou. Pentru împotrivă abțineri adoptat. 32. Domnul Helmer. Pentru împotrivă abțineri adoptat. 33. Doamna Turunen. Pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul C. Pentru împotrivă abțineri adoptat. Paragraful 5. Paragraful 9 IMCO pentru împotriva abțineri adoptat. 3, aceeași comisie pentru abțineri adoptat. 36, doamna crețu pentru împotrivă abțineri eh, respins. 37, pentru împotrivă abțineri adoptat. 38 cade, 39, doamna Gruni, mai depune amendamente. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 40, pentru, împotriva abțineri, adoptat. 41 cu un amendament oral, pentru, împotriva abțineri, adoptat. 4 al lui IMCO, pentru, împotriva abțineri, adoptat. Paragraful 6, 44, domnul Helmer, pentru, împotriva abțineri, respins. Compromis D. Vreți să verificăm pe 44? S-a votat, s-a închis votul. 21 pentru, 21 împotrivă. Respins. Compromisul D. Da, ați avut dreptate că cereți verificarea. cine pentru la D? Împotrivă, abțineri, adoptat. Acum 1, paragraful 6, femei 1. Respins. 2, aceeași comisie. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18, considerat ca adoptat, 15 femei pentru, împotrivă abțineri adoptat, 48, doamna Turunen, paragraful 7, pentru împotrivă abțineri adoptat, 49 pa, pentru împotrivă abțineri adoptat, paragraful 7, 11 IMCO pentru împotrivă abțineri adoptat, 13 IMCO pentru împotrivă abțineri adoptat, paragraful 8 52, domnul Hendel, pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu mi se pare limpede. Și pare și ciudat. A votat toată lumea, s-a închis votul. 25 pentru, 18 împotrivă, adoptat. 53 compatibil, Ă, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 cade, 51, ajungem la 54, doamna Turunen, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55, domnul Pupachis, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56, doamna Turunen, amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 57, doamna Plumb, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6, Comisia Femei, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58, doamna Hirș, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59, domnul Pupakis, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60, doamna Turnen, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, domnul Handel, împotrivă, abțineri, respins. 62 poate fi votat, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 Comisia Femei, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 domnul Pupachis, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 11, compromisul E. cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi 9, Comisia Femei. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67, domnul Pupachis. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 12, F. cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 Comisia Femei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 74 domnul Pupachis pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75 la fel, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13, 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 1378, domnul Helmer, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 13, asta o să verificăm pe 78, dacă vreți, e amendament oral. S-a închis votul. 21 pentru, 24 împotrivă, respins. 79 pentru, Împotrivă. Odată ce este votat de comisie, atunci nu mai apare nimeni. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7. Comisia Femei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Paragraful 14, compromisul G, pentru împotrivă abținere adoptat. 1 IMCO pentru împotrivă pentru adop, adoptat. 82, uh, doamna Papadopoulou, adoptat. 83, domnul Ungureanu, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 84, domnul Pupachis, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 86 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 87 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 88, domnul Handel, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89, doamna Turunen, pentru împotrivă, abțineri, respins. 13 femei, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 12 IMCO. Amendament oral al verzilor, fără opunere, îl pun așa modificat, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 90, doamna Plumb, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 17, compromis H, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 96 la paragraful 18, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat al doamnei Hirsch 95 pentru împotrivă abțineri adoptat. 97 doamna Turinen pentru împotriva abținere adoptat, 98 domnul Pupachis pentru împotriva abținere adoptat, paragraful 19 compromis I pentru împotriva abțineri adoptat. Paragraful 8 Comisia IMCO pentru împotrivă abțineri adoptat. 2. Aceeași comisie pentru împotrivă abțineri adoptat. Paragraful 20. Compromisul J. Pentru împotrivă abțineri adoptat. Paragraful 7. Comisia INCO. Pentru împotrivă abțineri adoptat. După 20, amendament 106 al domnului Pupachis, amendament oral pentru, împotrivă, abține, adoptat. 21107 domnul Handel, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12, Comisia Femei, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 108 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 109, doamna Papadopulo, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 110, domnul Pupachis, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 femei 10 pentru împotrivă abțineri adoptat, 5 IMCO pentru împotrivă abțineri adoptat, 6 IMCO pentru împotrivă abținere adoptat 22 și 23 considerate ca adoptate, 112 111 corectează vorbitoarea, pentru împotrivă abținere adoptat 112 pentru împotriva abținere adoptat, 113 domnul Helmer adoptat, 5 femei pentru. Revenim la 113 la domnul Helmer. S-a închis votul. 22 pentru, 24 împotriva, aveți dreptate, nu este adoptat. 5 femei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114, doamna Ronțoli, Ronțuli, pentru împotrivă, abținere, adoptat. 11, femei, pentru împotrivă, abținere, adoptat. 115, doamna Turunen, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 1, doamna Turunen, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Considerentul A, compromis K, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. A. Comisia Femei. Pentru împotrivă abțineri adoptat. B. Comisia Femei. Pentru împotrivă abțineri adoptat. 8. Doamna Târânen. Pentru împotrivă abțineri adoptat. 9. Domnul Helmer. Pentru împotrivă abțineri adoptat. Considerentul B. Compromisul L. Pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul eh, compromisul M pentru împotrivă abțineri adoptat. Ajungem acum la amendamentul 16 al domnului Helmer, pentru împotrivă abțineri adoptat, 17 la fel, pentru împotrivă abțineri adoptat, 18 domnul Pupatis, pentru împotrivă abțineri adoptat. Și acum facem votul final. Votul s-a închis. 43 pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri. Putem să felicităm pe raportor. Acum ajungem la proiectul de aviz pentru Comisia de Afaceri Culturale privind tineretul în mișcare, ameliorarea sistemelor europene de educație și formare profesională. Paragraful 1, compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. După paragraful 1, Amendamentul 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cam, paragraful 1, compromis B. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul C. Pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 2, compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. După paragraful 2, compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem la paragraful 3, compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 43. Uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 4. Amendament de compromis H. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. După amendamentul 58, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis I. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. După 68. Cinei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69. Același autor. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 5. Amendament de compromis J. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi ajungem la două amendamente identice, 80 și 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 80 la paragraf. La paragraful 6, amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Treizeci și doi pentru, 14 contra, este adoptat cu prisosință. Compromisul ca în felul acesta cade. amendamentul 107 al doamnei Steinruck pentru împotrivă, abțineri, respins. 108, același autor, pentru împotrivă. 108, cine pentru? Împotrivă, abține, respins. 110, domnul Pupachis. 96, după părerea mea, acoperea ansamblul compromisului K. Și acesta a căzut. Da, aveți dreptate. Iertați-mă, spune vorbitoarea. Votăm pe 106 al doamnei Kinga Gânț, care este compatibil cine pentru? Împotrivă? Abțineri? El este adoptat. 110, domnul Pupachis, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 7, compromisul L, ci pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. După paragraful 7, amendamentul 122, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, da, mi se pare că ne regăsim în situația de dinainte. Cu amendamentul 121 al domnului Bach. Deci, haideți să votăm întâi pe 121. Cine-i pentru, împotriva, abținere, adoptat. Acum, 123 al domnului Pupachis, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 8, amendament de compromis M pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 134, cinei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. O 137 să-l votăm după Vedem dacă mai e cazul. Paragraful 9, compromisul M, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Deci compromisul M. După paragraful 9, ajungem la amendamentul de compromis O, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și după 9, Amendamentul 152. Cine e pentru? Împotriva abținerea adoptat. 153. Domnul Pupachis. Pentru împotriva Abținere adoptat. Paragraful 10. Compromisul P. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Deci 137 cade. Și acum ajungem la amendamentul 163 al doamnei Ronzuli, adoptat. Paragraful 11, compromis Q, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. După paragraful 11, 172 al doamnei Iotova, amendament oral, nu e nicio opunere, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat paragraful 11, 173, doamna Steinrup, pentru împotriva abținerea adoptat, paragraful 11, compromisul R, pentru împotriva abțineri adoptat, apoi 177 pentru împotrivă abțineri respins, 178 aceiași autor pentru împotrivă abțineri același vot, 179, doamna Turunen, pentru împotrivă abținere adoptat. 180 pentru împotrivă abțineri adoptat. 181 cade și supun la vot 182 și 3. cine pentru? A, abțineri adoptat. 184 pentru împotrivă abțineri Cred că e respins, haideți să vedem. PPU văd că este reprezentat astăzi, masiv. S-a închis votul, 28 pentru, 18 împotrivă, adoptat. 185 a doamnelor Deli și Turunen, pentru împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Supun uh, ansamblu textului la vot electronic. Asta e problema dumneavoastră. Noi nu putem să o rezolvăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. 41 pentru. Ne lăsați să votăm în liniște. Acum votul s-a închis, nu-l mai redeschidem. 41 pentru, 4 împotrivă, 0 abțineri și felicităm pe raportoare. Și acum ajungem la punctul 20, proiectul de aviz al doamnei Esaia pentru uh, Uniunea pentru Inovare, transformarea Europei pentru lumea de după criză. Paragraful 1, compromisul A pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 1, 6, amendamentul 6 al, pentru, împotriva, adoptat. 7, adoptat. Apoi, după 1, amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri adoptat. 2. Compromisul B pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 12 adoptat. 13 adoptat. 14 pentru împotriva abțineri adoptat. Paragraful C, compromisul C pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 18, domnul Schröder, pentru, împotriva, abținere adoptat. 19, pentru, împotriva, abținere adoptat. Paragraful 3, amendamentul 20, pentru, împotriva, abțineri adoptat. Să verificăm pe 20. Poate că m-am balat pe atare. Toată lumea a votat? Am închis votul? 21 pentru 23 împotriva. Aveți dreptate. Respins. Paragraful 3, amendamentul 21 în două părți. Votăm ansamblul amendamentului fără cuvântul verde. Ce e pentru? Cine e pentru? Fără verde. Fără verde, deci. Împotriva, abținerea adoptat. Cine vrea să adauge verde? Verde. Cine nu vrea? Cine se abține? Verzii sunt adăugați. Verde e adăugat. Să verificăm. Eu votez pentru verde. Toată lumea a votat? 21 pentru, 24 împotriva, respins. Domnul Elber doamnă președinte. But I've been watching you... Nu vreau să critic pe nimeni, însă această sesiune de votare Dumneavoastră spuneți uh, vot în favoare, cine este pentru, vă uitați, apoi vă uitați în jos și spuneți uh, ce s-a întâmplat. Iar dacă vedeți că dacă cineva votează împotrivă, nu puteți vedea acest lucru. Poate sunt mai multe voturi de nu, dar dumneavoastră nu vedeți acest lucru pentru că votul se desfășoară foarte repede. Și de multe ori uh, s-a întâmplat să verificăm și votul final să fie împotrivă. De aceea, ca o măsură de curtoazie față de membri și de această comisie, atunci când spuneți pentru sau împotrivă, vă rog să vă uitați către noi pentru a vedea care sunt membrii care ridică mâna nu numai că mă angajez să observ uh, până votați împotriva, dar chiar și până la abțineri, să reluăm uh, votul. Paragraful 4, compromisul de cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Paragraful 4. Amendamentul 26 în două părți. Doamna Esaia. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă. Este o greșeală în uh, lista de votare este uh, despărțită uh, greșit. La începutul paragrafului până la creștere să incorporeze comisia incompetența și restul. Cred că aici trebuie să fie scindarea și nu în, așa cum a fost spus. Și în Eh, lista de vot PPP trebuie să fie plus și minus în funcție de acest lucru. Mai curând decât să rezervăm um, cuvintele, să divizăm, eh, împărțim amendamentul în două părți. Prima parte și partea a doua și PPE e în favoarea primei cinei părți. Nu pot să anunț luarea de poziție a celorlalte grupuri eh, și prima parte până la cuvântul încheiat de partenerii sociali în 2002. Cine pentru împotriva adoptării? Cine pentru restul textului împotriva abțineri? Să verificăm. Toată lumea a votat? S-a închis votul? pentru împotriva a doua parte nu este adoptată. După paragraful 427 al doamnei Ronzuli, cine pentru împotriva abțineri adoptat. 28, domnul Papachis, pentru împotriva abțineri adoptat. 29, același autor, pentru împotriva abțineri adoptat. Paragraful 5, compromisul E pentru împotriva abțineri adoptat. 5.32, eh, eh, doamna Isaia, eh, pentru, împotriva, abținere, adoptat. Paragraful 5, amendamentul 33, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 34, doamna Schroeter, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Domnul Eltmer a fost împotriva. Paragraful 5, amendamentul 35, doamna Ronțuli, cu un amendament oral pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 36, eh, domnul Carnot, pentru, împotriva, abținere adoptat, 30, eh, votat. 37 eh, pentru, împotriva, abțineri, se verifică. 37, doamnei Schröter, amendamentul 37. Votul deschis. Închidem votul. Este respins. 38, doamna Isaia, cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. 39, doamna Isaia, pentru? Împotriva abțineri, adoptat. 40, doamna Ronzuli, cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. 41, a raportorului, pentru? Împotriva abțineri, adoptat. 42, doamna Ronzuli, pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Și uh, votăm ansamblul textului uh, pe electronic, deschidem votul. Toată lumea a votat, s-a votul închis. 45 pentru 0, abțineri 0 împotriva. Felicităm pe raportor. Și acum ajungem la punctul 21, la raportul asupra eh, consolidării supravegherii buget, eh, pozițiilor bugetare. Am două amendamente de rejet. Eh, doamna Firero, Chimer și Ioaric, amendamentele 34-64. 63-64. Ansamblul textului amendament oral pentru împotriva abțineri adoptat. Ansamblul textului, un amendament compromis A, cine pentru, împotriva abțineri adoptat. Articolul 1, după punctul 1, amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri adoptat. 85 al domnului Kreutzmann cu un amendament oral al eh, raportorului. Cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 17 raportorul pentru, împotriva, abținere adoptat. 28, 18 raportor pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm. Toată lumea a votat? Închidem votul. 23 pentru, 20 împotriva, adoptat. Articolul 1, punctul 2, punctul C, compromisul F, cine pentru? Împotriva, abținere, adoptat. Punctul 4, compromisul G, cine pentru, împotriva, abținere, adoptat. 21, raportor, adoptat. 22, pentru, împotriva, eh, adoptat. Compromisul H, pentru, pentru, împotriva, abțineri, să verificăm. Toată lumea a votat. Închidem votul. 21 pentru, 21 împotriva, 4 abțineri. Nu e adoptat. 24 al raportorului, cine pentru? Nu. Trebuie să votăm amendamentul 88. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 23. Pentru. Împotriva. Abțineri. Să verificăm pe 23. Toată lumea a votat, votul e închis, 40 pentru, 6 împotriva, este adoptat. 89 cate. 24 a căzut. Nouăzeci a căzut. Ajungem la amendamentul 25 al raportorului pentru împotriva abțineri adoptat. Să verificăm. 25. Deschidem votul. Toată lumea a votat. Închidem votul. 22 pentru, 22 împotriva, o abținere nu e adoptat. Și acum ajungem la amendamentul Amendamentul 91. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Și acum ajungem la amendamentul de compromis. I. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 26 al raportorului. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Să verificăm 27. 26. Toată lumea a votat? 27. S-a închis votul? 21 pentru, 23 împotriva, respins. 95 pentru, împotriva, abțineri, să verificăm, 95. S-a închis votul. 37 pentru, 5 împotriva. Adoptat. Articolul 1.4, compromisul J, cine este pentru? Domnul Handel. Domnul președinte, la compromisul J apar uh, Thomas Sanders și Gabriele Timmer ca susținători ai compromisului. Noi nu am fost uh, întrebați în ceea ce privește acest compromis, de aceea vă rog să tăiați numele noastre de pe lista susținătorilor acestui compromis. Can you, can you support it? You, I, I was said you would support it. Domnul, domnul Handel, ați spus că n-ați fost consultat. Notez uh, că vă retrageți și înțeleg că grupul liberal îl susține. Deci, amendament de compromis și domnul Caza în numărul PPL susține. Compromisul J. cine pentru? Împotriva abțineri? Este adoptat. Și acum ajungem la 97 al dom- uh, amendamentul domnului Cozac pentru împotriva împotriva abțineri să verificăm. Toată lumea a votat, uh, închidem votul. 22 pentru, 24 um, împotriva, nu e adoptat. Compromisul K. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Amendamente 31 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul L pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și ajungem la compromisul M. Cine-i pentru? Împotriva abținere adoptat. Cine compromisul N? pentru, împotriva, abțineri, adoptat. O, compromisul O, pentru, împotriva, abțineri, să verificăm pe compromisul O. Toată lumea a votat, votul e închis. 22 pentru, 23 împotriva, votăm amendamentul 35 pentru, împotriva, abțineri, respins. 107, domnul Gigol, cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Ajungem la amendamentul 36, care e acoperit. 108 este și el acoperit. Și ajungem la 37, pentru împotriva abținere adoptat. 109 al domnului Oricinei pentru împotriva abțineri respins. 38. 38. Să, cine pentru, pentru 38? Să verificăm pe 109. Toată lumea a votat. Votăm 109. Amendamentul 109. Toată lumea a votat. Închidem votul. 19 pentru, 26 împotriva, respins. 38 pentru, împotriva, abținere adoptat. 111, cu un amendament oral al domnului Kreuzmann. cine pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 40, raportorul, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 41, raportor, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 41. Toată lumea a votat, votul închis. 21 pentru, 22 pentru, 21 împotriva adoptat cu două abțineri. 22 pentru, 21 împotriva, două abțineri, adoptat. Compromisul P pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul Q pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 44 pentru împotriva abținere adoptat. 45. 45 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul R. Cine este pentru? 45 e respins. Compromisul R. cine e pentru? Împotriva abțineri abțineri adoptat. 46 cade și ajungem la 48 pentru împotriva abțineri respins. Să verificăm pe 48. Toată lumea a votat. Să închide votul. 22 pentru, 23 împotriva, respins. Și ajut, uh, votăm amendamentul 116 a domnului Gigol. cine pentru? Împotriva abțineri? Adoptat. 49 raportor. Cine pentru? Împotriva abțineri? Adoptat. 50 raportor pentru? Împotriva abțineri? Cred că e respins, dar să verificăm. Toată lumea a votat, se închide votul. 41 pentru, 5 împotriva, adoptat. 52 al raportorului, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 118 al domnului Caza, cine pentru, împotriva. Nu e clar. Să verificăm. Toată lumea a votat, închidem votul. 22 pentru, 24 împotriva, nu e adoptat. Compromisul S, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 54 al raportorului, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul T, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul U, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul V, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 60, cine pentru, contra, abțineri, adoptat. Trebuie să votăm 58. Cine e pentru 58? Împotriva. Abțineri. Respins. Și revenim la amendamentul 127 al domnului Oricinei pentru împotriva, abțineri respins. 65, verificăm 127. O, verificare 127. Toată lumea a votat, votul e închis. 19 pentru, 27 împotriva, e respins. Amendamentul 2 al raportorului. Votăm 1 întâi. cine e pentru? Nu, nu, nu, nu așa spune. Votăm întâi 61. cine e pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Și acum ajungem la amendamentul 1. cine e pentru? Împotriva abțineri adoptat. 2. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 65 al domnului Giggold cu amendament oral. 66 s-a corectat cu do pentru abțineri numărul 3 al raportorului s-a votat. S-a votat 4 al raportorului pentru împotriva abțineri, adoptat. După aceea, considerentul 5, compromisul B, cine pentru împotriva abțineri Adoptat. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Compromisul C. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 10. Pentru? împotriva abțineri, adoptat 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat 75 al domnului Gigol, cinei pentru, uh, împotriva abțineri, adoptat Considerentul 10, cine pentru, împotriva abținere adoptat? 77 al domnului Oricinei pentru, împotriva, abțineri, respins. Acum amendamentul 14, cine e pentru, Considerentul 12, uh, compromisul E, cine pentru, împotriva, compromisul E, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și acum ajungem la votul final. Vot electronic. Cine pentru? Toată lumea a votat. Votul e închis. 35 pentru, 2 împotriva și 6 abțineri. Și acum ajungem la al doilea text. Mulțumesc. Raportul domnului Caza. Raportul asupra... domnului Caza privind deficitele excesive. Voi supune mai întâi la vot trei amendamente, 20, 21, 22. Cine-i pentru, împotrivă, ele sunt deci respinse. Doamna Hirsch. Noi, ca liberali, susținem compromisul A. Asta în orice caz. Merci beaucoup de cette précision. Donc... Mulțumesc pentru precizare. Domnul Eric. vreau să spun că eu sunt înscris la amendamentele de compromis, figurez acolo. Este un mic detaliu tehnic, eu nu figurez acolo. Bun, vă să ținem cont de acest lucru. Deci cade amendamentul de compromis A, dar înțeleg că el este reluat de grupul liberal, oricum vă mulțumesc. Grupul se numește Liberal și Democrat. Si nous n'étions pas au milieu des votes, je vous raconterai une anecdote. Dacă n-am fi în plin vot, v-aș fi spus un banc, Da, vi-l spun după. Privind ansamblul textului, avem un amendament oral, un amendament orizontal, îl supun la vot, pentru împotriva abținere adoptat. Apoi amendamentul 27. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 7 al raportorului. Pentru împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 30 al domnului Gigold cu cu un vot pe părți. Ă, dacă aș inversa sensul voturilor, vă perturbă acest lucru? Pentru că logica, să spunem întâi, vreți să punem întâi ansamblul textului la vot fără cuvintele menționate. Punem la vot ansamblul textului fără aceste cuvinte. Sunteți de acord? Sunteți pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Bun. Atunci restul nu mai are sens. Domnul Gigol, știți, știți uh, dacă textul își mai păstrează sensul în acest context? Atunci votăm restul textului. Cine-i pentru? Votăm partea de Reishop, de etc. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Ajungem la amendamentul 28. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 29, domnul Caza. Pentru abțineri? 8, raportorul. Pentru împotrivă? Abțineri? Adoptat. 31, compatibil, îl supun la vot. Pentru împotrivă? Abțineri? Adoptat. Respins, respins. 32 al domnului Gigol, cu un vot pe părți. Supun uh, prima parte la vot, The Commission până la End to the Council. Cine pentru această primă parte? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Acum partea a doua, restul textului. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 33 compatibil pun la vot. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 34. Amendament de suprimare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35 al domnului Gigold. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis A care a fost reluat de grupul democrat și liberal. Cinei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis B. Cinei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11. Domnul Caza. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 domnului Clut. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 raportorul. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 domnului Clute. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 domnul Clute. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 raportorul. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 adoptat, îl supun la vot, pentru, împotrivă, abține, respins. 14, raportorul, îl supun la vot, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 45, domnul Plute, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15, raportorul, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16, raportorul, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 47, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 17 raportor pentru împotriva abțineri adoptat. 18 raportor cu o corectare tehnică pentru împotriva abțineri adoptat. 48 cade și ajungem la la compromisul CEF pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1 al raportorului. Pentru. Cine-i pentru 1? Împotrivă, abțineri, adoptat. 2. Același autor. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26. Domnul Ghigul cu amendament oral este adoptat. Amendamentul 3 al domnului Caza pentru împotrivă, abținere adoptat. 4. Domnul Caza adoptat. 5, același autor, adoptat. 23, considerentul 8, pentru împotrivă, abțineri, respins. Considerentul 11, 24, pentru împotrivă, abțineri, respins. 25 gigold pentru împotrivă, abțineri. Nu știu, haideți să verificăm. Cred că este respins, dar nu suntem siguri. S-a închis votul. 18 pentru, 23 împotrivă, deci e respins. Considerentul 12, amendamentul 6 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum supunem la vot ansamblu textului pe cale electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Felicităm pe raportor. Et nous en venons au deuxième rapport. Ajungem acum la al doilea raport al domnului Caza. Asupra supravegherii, eh, consolidarea supravegherii bugetare. 3 amendamente, 17, 18, 19 împreună pentru împotriva acțiuni respinse. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 30 cu amendament oral pentru împotriva abțineri. Să verificăm. Toată lumea a votat? Închidem votul. 36 pentru. Adoptat. 32 cu amendament oral pentru. Împotriva. Abțineri. Respins 11 raportorului cu amendament oral pentru împotriva. Abțineri adoptat. 34. Cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 37 al domnului Glută cu două părți. Să inversăm votul, să votăm ansamblul textului fără uh, cuvintele în Daftar Consulting de European Parliament. Cine pentru ansamblului text fără aceste cuvinte? Împotriva. Abțineri. Respins. Cine Resul numare răspuns. 36 al domnului Croțman pentru. Împotriva. Abțineri. Năclează, verificăm. 36. Toată lumea a votat, închidem votul. 23 pentru, 20 împotriva, adoptat. 12 raportorului, compatibil, și îl pun la vot cine pentru. Împotriva abțineri adoptat. 40, dom 40 domnul Clute pentru împotriva abțineri respins. 13 raportorului pentru împotriva abțineri adoptat. 41 pentru împotriva abțineri respins. 42 domnul Clute pentru, împotriva, abțineri, respins. 14 raportorului pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 43 domnul Croisman pentru, împotriva, abțineri, respins. 15 raportorul cu amendament oral pentru 15 modificați împotriva abțineri adoptat 44 domnului Clut cinei pentru împotriva abțineri adoptat Articolul 7, compromisul E, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 1 al raportorului, cine pentru, împotriva, abțiuni, adoptat. 2, același autor, adoptat. Considerantul 3, compa, compromisul A, pentru, împotriva, abținere, adoptat. 3, Compromisul B adoptat. Apoi, a, amendamentul 21 al domnului Gigol oral, pentru împotriva abțineri, adoptat. 5 al raportorului, cine pentru împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 23 al domnului Clute, amendament oral, pentru împotriva abțineri, nu. 23 cade și 6 la fel. Și amendamentul 24 îl votăm pentru că a fost adoptat 36. Votăm amendamentul 24 cu un amendament oral pentru. Împotriva abțineri, adoptat. Considerentul 5, 25 cu amendament oral pentru împotriva abțineri, adoptat. Considerentul 9, amendamentul 26 al domnului Kreutzmann, îl votăm. Cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Considerentul 11, compromisul C, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Considerentul 12, compromisul D, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Considerentul 13, amendamentul 9 al raportorului, cine pentru, împotriva, abțineri adoptat. Ansamblul textului îl pun la vot. Votul deschis. Toată lumea a votat. Votul închis. 36 pentru, 4 împotriva, 4 abțineri. Felicităm pe raportor. Și acum ajungem la, la ultimul raport al domnului Casa cu trei propuneri. Este raportul asupra cadrului bugetar. Amendamentul 789. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Articolul 1. Amendamentul 12. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 13. Pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 6 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, Adoptat. Amendamentul 16 cu amendament oral. Pentru, împotriva abțineri, adoptat. 17 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 10 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 11 al raportorului cinei pentru, împotriva abțineri, adoptat. A, amendamentul 2 al celui autor cinei pentru, Ați votat 1 și trecem acum la 2. Trebuie să uh, încetăm scrismul. Cine e pentru amendamentul 2? Împotriva amendament adoptat. 3. Adoptat. Cine e pentru? Împotriva abținere adoptat. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri adoptat. Ansamblul uh, textului la vot. Toată lumea a votat. Închidem vot. 41 pentru, 4 împotriva și o abținere. Domnul Casa își ameliorează scorul. Îl felicităm din nou. Și ajungem la, ultimul, la penultimul vot asupra prevenției și corectării dezechilibrilor macroeconomice. Amendement de suppression 40 trei amendamente 43, 44, 45 de suprimare. Re, respins. Amendamentul 24 pentru împotrivă abținere adoptat. Articolul 2, compromisul H, pentru împotriva abținere adoptat. Am mers prea repede, da? Compromisul H. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 um, pentru, 23 împotrivă, respins, aveți dreptate. 57-59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum votăm amendamentul 58, compatibil cu un amendament oral, pentru împotriva abținere adoptat. Compromis I, pentru împotriva abțineri, nu e limpede. S-a închis votul. 22 pentru, 24 contra. Nu e adoptat. Amendamentul 60. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Respins. 26 raportor pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul J pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul K adoptat. 67 al domnului Gigolț pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul L S-a închis votul. 22 pentru, 23 împotrivă. Iată o mică majoritate care răstoarnă votul. Compromisul el. Pentru. Împotrivă. Abține. E adoptat, vă asigur. 30 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul M. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul N. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 79. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul O. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Dar verificăm. 81, deci. S-a închis votul. 22 pentru, 24 împotrivă, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Din nou, deci 34. E adoptat. 82, domnul Clute. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Raportor 35, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 83 cu amendament oral domnul Ludwigson. Pentru împotriva abținere adoptat. 36 raportor pentru. 83. Verificăm dacă vreți. Dacă PP-ul nu mai votează la fel. Haideți să verificăm. S-a închis votul. 27 pentru, 19 împotriva adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm pe P. S-a închis votul. 19 pentru, 24 contra, 2 abțineri, respins. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37. Raportorul. Pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. 85. Cu o cerere de vot separat. Fără cuvântul șal. Pentru ansamblul textului. S-a respins. Nu mai votăm restul. Ajungem la 38, 86 și 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88, domnul Ludwigson, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39, raportorul, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 90, domnul Glutski, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40, 92, 96 identice. Pentru împotriva abțineri adoptat. 41. 93, 97 identice le supun la vot pentru împotriva abținere adoptat. 42, 94, 98 identice la fel pentru împotriva abțineri adoptat. 99-95 identice pentru împotrivă abțineri adoptat. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentele 99-95 s-a închis votul. 27 pentru, 18 contra. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2 al raportorului pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri adoptat. 4 pentru împotriva abțineri adoptat. 5 pentru împotriva abțineri adoptat. 6 cu un amendament oral pentru împotriva abțineri adoptat. 7 pentru împotriva abțineri Adoptat adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul A Considerentul 6 pentru împotrivă și abțineri adoptat. După considerentul 6, un compromis B pentru împotrivă abțineri adoptat. După 7, amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri adoptat. 49, domnul Kreutzmann, compatibil pentru împotrivă abțineri Cred că e respins, dar să verificăm. Mi se pare ciudat să fie respins. Verificăm. PP. S-a închis votul. 29 pentru, 17 împotrivă. Adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis E pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. F pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 20 pentru împotriva abținere adoptat, 21 pentru împotriva abținere adoptat, compromisul G pentru împotriva abținere adoptat, 23 amendamentul pentru împotriva abținere adoptat și acum ansamblul textului pe cale electronică. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 36 pentru, 2 contra și 8 abțineri. Ajungem la ultimul vot. La Penultimul. să continuăm această uh, gimnastică a votului. Votăm ultimul raport al pachetului guvernanță economică asupra sub măsuri disciplina în domeniul uh, supravegherii macroeconomice. 19-20 pentru împotriva respins. 13 raportorului pentru împotriva abțineri adoptat. 30 cu o cerere de vot separată. Prima parte până la Collective Bargaining Structures. cine pentru prima parte? Pentru împotriva abțineri respins. A doua parte. N-are sens. Nu mai are sens. Putem vota a doua parte a amendamentului 30. Votez a doua parte cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 14. cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 15. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 și 32 identice, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 16. Pentru, împotriva, E clar. Votăm 16. 16. S-a votat? Am uh, greșit, trebuie să reîncepem, spune președinta. Reîncepem votul asupra amendamentului 16. Revot, votați din nou. Toată lumea a votat, votul închis. Trebuie să votăm din nou, pentru că tot e foarte strâns. Reîncepem pentru a treia oară. Amendamentul 16 din nou la vot. Toată lumea a votat, uh, vota e închisă și amendamentul 16 nu e, nu e adoptat căci e egalitate. 17. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri? Adoptat. 34 uh, îl pun la vot pentru, împotriva, adoptat. B. Cine pentru, împotriva, a, a adoptat. Compromisul B. 1. Amendamentul 1. Pentru, împotriva, abține, adoptat. 2. Adoptat. 21. Cu un amendament oral. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 3. Cu amendament oral. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 22. Cu amendament oral. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Dar cred că e o greșeală. Că nu este articolul 148 și 946. Trebuie să verificăm. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri adoptat. 5 pentru împotriva abțineri adoptat. 6 pentru împotriva abțineri adoptat. 23 cu amendament oral pentru, împotriva abținerea adoptat, 9 pentru, împotriva abțineri respins, 26 și 27 identice, cine pentru, împotriva abțineri respins, 10 a raportorului pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul A pentru, împotriva abțineri adoptat, 12. Raportorul adoptat și votăm ansamblul textului electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. 37 pentru, 4 împotriva și 6 abțineri. Am terminat cu pachetul guvernanță economică. și mulțumesc raportorului meu, domnul Casa. Și ajungem acum și tuturor celor cu care am lucrat, bineînțeles. Suntem la ultimul vot, raportul pentru aviz al domnului Alejandro Cercas pentru plenara asupra permisului unic la punctul, articolul 2, punctul B Amendamentul 14 al doamnei Omen Reuten, cinei pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul 16, domnul Patrick sub, de suprimare, respins. Compromisul A, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 22 al doamnei Lambert, cine pentru, împotriva, abțineri, respins amendamentul 23 eh, merțul domnului Liaric pentru împotriva abțineri respins. 25-26 identice pentru împotriva abțineri adoptate. Același lucru pentru 27-28 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul B pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul C pentru împotriva abțineri adoptat Adoptat. Amendamentul 34 și 35 identice de, suprimare. Cine pentru, împotriva, abține, adoptat. 36, domnul Iaric. 37, doamna Lambert. De, de suprimare identice. Cine pentru, împotriva, abțineri, respinse. Articolul 12, paragraful 2, paragraful 3, amendamentul 38 uh, și 39 și 40 de doamna Reuter sunt identice. Cine pentru, împotriva, abțineri, adoptate. 41 a fost retras, pentru că oricum i-a fost suprimat. 42 și 43 identice. Cine pentru? în primare, ă, împotriva adoptat. Compromisul D pentru împotriva abțineri adoptat. Am, vă, am votat compromisul de 1 și acum îl vor, votăm compromisul de 2. cine pentru împotriva abțineri adoptat? Și ajungem la Amendamentul 48 cu amendament oral al doamnei Roihan pentru înlocuirea de prin e, articole. Cine e pentru adoptat? Compromisul E pentru împotriva abțineri adoptat. 52 al raportorului pentru împotriva abțineri. Să verificăm 52. Deschidem vot. Votăm uh, amendamentul 52 al domnului Sărcaț, articol 13, paragraful 2. Nou alineat. Toată lumea a votat? Nimeni nu... Votul închis. 21 pentru, 25 împotriva, o abține, neadoptat. Amendamentul 1 al doamnei Isaia, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Să verificăm. A votat toată lumea. Închidem votul. 26 pentru, 21 împotriva, adoptat. 2 cade, votăm 3 al doamnei Omen Roitan pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 4 aceluiași autor pentru împotriva adoptat, 5 pentru împotriva abțineri adoptat, 7 pentru împotriva abțineri adoptat, 8 raportorului pentru împotriva abțineri adoptat, 10 doamna Isaia, cinei pentru împotriva abțineri, cred că e adoptat, dar verificăm. Toată lumea a votat. Închidem votul. 26 pentru, 21 împotriva, adoptat. Considerentul 16, amendamentul 9, doamna Omeroiten, amendament oral, care suprimă cuvântul minimum. cine pentru? Adoptat. 11 al domnului Sercas pentru, împotriva, abțineri, respins și ajungem la ultimul vot electronic al dimineții. deschivotul. votul. Toată lumea a votat? Închidem votul. Trebuie să reîncepem. Refacem votul. Nu era deci ultimul vot. Doamna Omen Reuten, re, reîncepem votul final. O eroare. S-a strecurat în primul vot. Toată lumea a votat? Închidem votul. 33 pentru, 12 împotriva, o abținere. Felicităm pe raportor. Aș vrea să rog să pătrăsiți țara în liniște. Îi cer domnului Kessler Domnul Kessler, vă rog să nu plecați din sală, pentru că am adoptat raportul dumneavoastră asupra căruia trebuie să negociem o primă lectură, un acord în primă lectură și aș dori domnul Kessler, trebuie să facem o negociere pentru un acord într-o primă lectură și în aceste condiții trebuie să obțineți un mandat din, din această comisie. Deci vă rog, vă rog comisiei, membrilor comisiei, vă rog puțin respect, e o afacere legislativă, dacă dăm un mandat de negociere domnului Caslar și mie pentru a căuta un acord într-o primă lectură. Pot să consult adunarea să văd dacă sunteți de acord ca să ne dați un mandat pentru un acord de primă lectură pe baza votului inter care a avut loc dimineață. Da, există un acord, vă mulțumesc și vom eu sper că rezultatele negocierii vor fi fructoase și vă, vi le vom relata. La ultimul punct al ordinei de zi, au, o audiere asupra rolului și impactului al Frontului Social European, cer, a Fondului Social European. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care începem această audiere, dar au înțeles ce dificilă este o ședință de vot cum a fost cea de dimineață. Înainte de a le da cuvântul, aș dori pe scurt să cer raportorului, doamna Moran Chartier, Moran Chartier să prezinte această audiere în, la care aș, um, vom primi reprezentanți ai diferitelor, diferiților parteneri sociali. Doamnă uh, raportoare, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, îmi cer și o scuze pentru partenerii pe care îi vom audia în dimineața aceasta și aș dori să, prezi, să mă prezint importanța audierii, căci astăzi este vorba de a studia împreună cu partenerii rolul și impactul Fondului Social European și aș vrea să amintesc fiecăruia pre, celui prezent în țară că fondul de coeziune astăzi la nivel european în domeniul social reprezintă un sector uh, important, căci 22% din fondurile de coeziune sunt consacrate coeziunii sociale. Criza care care mm, a Uh, fost prezentă în Europa ne-a făcut să fim și mai vigilenți asupra folosirii Fondului Social European și această evoluție are drept obiectiv reducerea inegalităților sociale, dar în același timp lupta împotriva șomajului și mă gândesc în special la șomajul tineretului care atinge astăzi 23% din tinerii dintre, între 18 și 25 de ani. La aceasta adăugăm toate problemele demografice la care trebuie să facă față Europa până în 2020 și evoluția Uh, locurilor de muncă care, treb care trebuie să uh, înceapă. Agențiile de, agenția noastră de formare profesională TFSOPLA ca Salonic, unde am fost împotrivă cu, împreună cu doamna Papadopoulou și doamna Hirsch, Acolo am văzut că până în 2020 15% din locurile de muncă cu un nivel slab de calificare va dispărea și avem nevoie de 15% uh, la sute locuri de muncă suplimentare cu un alt nivel de calificare. Evoluția locurilor de muncă ne obligă să aplicăm politici de fond pentru a permite salariaților, angajaților să evolueze și să evităm apariția a noi Uh, probleme de șomaj în cadrul categoriilor celor mai fragile. Este vorba, deci, de a construi o Europa socială coerentă într-o economie socială de piață competitivă pentru Europa. Acest fond social european este o pârghie esențială a politicii sociale Europei și insist asupra acestui punct, pentru că acest fond social este un instrument de coerență a politicilor europene de coeziune socială și nu poate să se eh, îndepărteze, să fie independent de politica națională și știm că aplicarea lui pentru a deveni eficientă, pentru a avea impact puternic, trebuie să fie bine ancorată în Europa locală și regională. Bineînțeles, asupra ansamblului acestor puncte, trebuie să vedem care este evoluția acestui fond social. De aceea, dimineața aceasta, am invitat marile organizații europene ale partenerilor de neocolite, Business Europe, ETUC, CEP și UAPM, la RPM, conferința regiunilor periferice maritime ale Europei și platforma socială pentru a auzi ca un punct de vedere al utilizatorilor, modul în care ei percep problemele ridicate Fondului Social European și cum văd evoluția pentru a avea un impact mai bun. Nu este vorba ca politica, politicile europene să fie transmise în Europa fără a avea o eficiență pe teren, deci nu trebuie să verificăm și să controlăm calitatea administrației acestui fond, ci baza lor, fundamentul lor pentru utilizatori. În sensul acesta îi vom asculta pe parteneri în dimineața aceasta. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, și dau cuvântul doamnei Marzena Cilievska de, de la Confederația Poloneză al Angajatorilor Privați. Vă, vă rog să scurtați uh, cu două minute prezentarea dumneavoastră și să uh, prezentați ce aveți de spus în cinci minute. Uh, good morning. Thank you very much for... Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să particip la această audiere. De obicei lucrez la nivel național, reprezint uh, din 2004 uh, aceste structuri uh, regionale și lucrez în programe care au legătură cu FSE-ul din 2004. De aceea aș dori să comentez câteva dintre întrebările dumneavoastră. În primul rând aș vrea să mă refer la vizibilitatea FSE-ului, apoi la uh, rezultatele abordării orientate și în al treilea rând la rolul și uh, domeniul de aplicare uh, al FSE-ului pe viitor. De aceea cred că pentru a găsi o soluție potrivită în ceea ce privește vizibilitatea, trebuie să distingem între nevoia politicienilor și a oficialilor pe de o parte și pe de altă parte nevoile societății civile și a beneficiarilor finali. Și în funcție de grupul la care ne referim, răspunsul la întrebarea dumneavoastră ar putea să fie unul diferit. Din păcate, din punctul meu de vedere, vizibilitatea FSE uh, are de suferit din cauza acestor perspective diferite. Ea a fost disociată de discuția privind motivele și simptomele acestei probleme. Ca o consecință, singura propunere pe care o puteți găsi, de exemplu, în cel de-al cincilea raport de coeziune, este să se ofere o finanțare mai previzibilă pentru FSE. Și aș vrea să vă cât se poate clar. O asemenea soluție, din punctul meu de vedere, nu reprezintă, nu răspunde potențialului de a răspunde la provocările privind vizibilitatea din niciuna dintre cele două perspective prezentate prezentate înainte, nici din perspectiva politicienilor și ai factorilor de decizie, nici din perspectiva beneficiarilor finali. Vizibilitatea nu depinde de mărimea alocărilor financiare. Acest lucru este evident dacă este să comparăm uh, finanțările din uh, Fondul European de Ajustare la Globalizare, în ciuda uh, domeniului de aplicare care este oarecum limitat. De aceea eu cred că această vizibilitate este posibilă și poate fi sporită, pentru că este foarte importantă implicarea mai multor instituții, chiar și a parlamentelor naționale. Acestea trebuie să fie toate implicate în procesul de luare a deciziilor. Trebuie să considerăm uh, FEGUL ca fiind uh, un standard, un punct de reper, iar aplicarea fondurilor din FEAG sunt um, este foarte importantă, dar implementarea acestor fonduri durează foarte mult. În Polonia a durat toată mai mult decât un an. Din acest motiv, trebuie să sporim vizibilitatea FSE, dar ea poate fi sporită numai dacă găsim căi de a îmbunătăți eficiența acesteia. Și sigur că acest lucru este foarte important pentru întreaga politică de coeziune. Dar eu cred că introducerea acestui, uh, acestei abordări bazate pe rezultate este cu adevărat necesară. Sigur că nu este nimic nou, însă trebuie să nu mai discutăm numai despre inputuri, ci și despre output, despre rezultate, despre numărul persoanelor formate, despre timpul alocat pentru formare și trebuie să definim ceea ce vrem să realizăm, iar politicienii trebuie să fie cât mai mult implicați. Trebuie să selecteze proiecte, trebuie să fie mai implicați la nivelul de luare a deciziilor privind rezultatele vizibilitatea de partea beneficiarilor finali sau a societății civile, aici este vorba de înțelegerea oamenilor. Ei trebuie să înțeleagă ceea ce planificăm și ce se dorește a se obține. De aceea, această abordare uh, orientată pe rezultate este foarte importantă. Și, în al doilea rând, beneficiarii finali trebuie să aibă un acces facil la servicii de calitate înaltă atunci când este nevoie. Și, în acest caz, simplificarea este, de fapt, punctul esențial. S-au făcut foarte multe pentru a îmbunătăți situația, însă FSE-ul este în continuare perceput ca un fond complicat și nu ca un instrument prietenos pentru beneficiari. În companiile din Polonia, companii de mici dimensiuni, um, acestea sunt uh, rezistente la aplicarea pentru fonduri uh, din FSE, pentru că întreaga procedură li se poate foarte complicată și efortul mult prea mare. În ce privește abordarea bazată pe rezultate, am răspuns deja într-o oarecare măsură la, acest, la aceasta și anume cred că ar trebui să fie introdusă, dar în aceeași măsură reprezintă și o provocare foarte mare, pentru că întregul sistem prezent se bazează pe o conformitate formală și uh, pe o regularitate a tranzacțiilor financiare. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine cum vom face, cum vom proceda, pentru a putea beneficia de acest instrumentar foarte larg în ambele direcții. Mă refer aici la mai multe tipuri de expertiză, un nou cadru metodologic și noi principii și pentru auditare. Și pentru a ne îmbutunătăți șansele, cred că trebuie să avem o capacitate instituțională mai bună. Cel mai rău scenariu ă, se prefigurează în baza uh, abordării bazate pe rezultate. Trebuie să existe modificări de filozofie în ceea ce privește cheltuiala fondurilor uh, europene. Însă nu voi mai, mai vorbi mai mult pe această temă, mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult! Acum ajungem la ETUC. Dau cuvântul doamnei Claude de Nartegal. 5 minute, vă rog ca să putem avea și dezbateri. Mulțumesc, doamnă. Voi vorbi în franceză, că avem uh, prilejul să o facem și uh, uh, voi, nu e ușor pentru un sindicalist să fie concis, dar voi răspunde la această provocare. Oricum aveți poziția noastră exprimată într-un document pe masă și voi sublinia un număr de probleme care pentru noi au o deosebită importanță și, în primul rând, contextul în care se situează această dezbatere, și anume dezbaterea lansată pe Comisia asupra viitorului politicii de coeziune socială și teritorială, cu toate problemele pe, pe plan financiar căci există o dezbatere lansată asupra perspectivelor financiare 2013 și în acest caz ne pronunțăm la nivelul Confederației Europene a Sindicatelor pentru a reafirma că ca și tratatul de la Lisabona, cum îl subliniază și arată importanța politicii coeziunii, așa cum a spus-o și președinta, ca un pilon al acestui tratat, și solidaritatea între popoare și teritorii, așa cum spun înșiși document, însăși documentele, aceasta e o prioritate. Și dorim să subliniem că rolul Parlamentului European a fost consolidat în sistemul de monitorizare a măsurilor luate și toate consecințele uh, noii abordări strategice pe perioada următoare. Uh, celălalt context este cel al crizei economice uh, actuale și rolul acordat prin decizia Consiliului European fondurilor structurale și mai ales fondurilor sociale europene pentru participarea la reconstruirea economiei europene. Și credem că uh, trebuie să tragem uh, învățăminte și din uh, aceste decizii și măsurile concrete care au fost luate și că acest lucru trebuie să fie inclus în uh, viitoarele regulamente ale Fondului Social European. Fiind vorba despre acest fond, noi credem că trebuie să aibă un rol mai puternic, aceasta este o evidență, suntem Eh, nu avem un, eh, o treime din bugetul fondurilor structurale și trebuie să fie un instrument pentru implementarea strategiei europene pentru locurilor de muncă. Și vrem să subliniem preocupările noastre eh, ca aceasta să nu rămână o simplă inițiativă. Este o, aceasta trebuie să fie un instrument pentru implementarea acestei agende sociale înainte agenda politică socială, deci agenda socială care câteodată este și ea trecută cu vederea. Trebuie să existe o coordonare consolidată la diferitele niveluri, european, național, regional și local. Și în acest cadru al măsurilor concrete eh, trebuie să luăm eh, acțiuni pentru viitor, pentru a crea locuri de muncă și de calitate superioară, dar și pentru a favoriza menținerea uh, lucrătorilor care ar putea fi disponibilizați în funcție de criza actuală, adică cei care sunt uh, implicați în acel curs arbeit, adică uh, uh, pe termen scurt, pe contractul pe șomaj tehnic pentru a-i menține pe lucrători în, în activitate trebuie să sugerăm o coerență superioară cu fondul european regional și știm că există o, un examen la nivelul Parlamentului, adapta principiul adaptării la mondializare pentru a integra aceast, aceasta în Fondul Social European, pentru că măsurile acestea sunt complementare și sunt măsuri preventive în ceea ce privește consecințele delocalizării și restructurărilor, pe când cel al fondului de adaptare sunt curative, adică participarea partenerilor sociali nu este asigurată în aceeași măsură ca fondurile sociale europene. Și revin la principiilor de parteneriat foarte importante, considerând că este esențial să consolidăm acest principiu și nu numai să-l menținem, dar să-l consolidăm cu o definiție clară la nivel european și să nu ne mai referim la practici naționale care și ele să fie o definiție clară a diferiților parteneri, căci pe de o parte avem parteneri social al căror rol primordial este este dialogul social și întreprinderea și în acest cadru dialogul social trebuie și el consolidat. Regulamentul actual îl prevede, dar, dar trebuie să sprijinim, să sprijinim partenerii sociali prin formare, capacity building și de utilizare a deciziilor luate în cadrul dialogului social și de acțiune finanțată prin Fondul Social European. Și în sfârșit, cred că va mai fi o altă audiere despre parteneriate, căci ar fi foarte interesantă această temă. Noua noua abordare strategică este susținută de noi dacă partenerii sociali sunt strâns legați de procesul de luare a deciziilor în priorități la nivel regional, dar suntem împotriva faptului când ne referim la această nouă situație, condiționalitate, care nu este prea clară în explicațiile pe care le primim, suntem împotriva utilizării de sancțiuni de fonduri structurale în cazul în cadrul nerespectării pactului de creștere și stabilitate, căci aceasta ar însemna să sancționăm cetățenii, regiuni, localități care nu au nicio răspundere în nerespectarea deciziilor din partea autorităților naționale sau centrale. Mulțumesc și mă scuzați că am depășit uh, timpul. Mulțumesc pentru UAPM, doamna Lilia Boruținski, directoarea afacerilor sociale. Vă rog să vă rezumați la 5 minute. Voi răspunde în franceză, cum să je serai plus rapide. Mulțumesc, doamnă președinte, voi răspunde în franceză. E vorba de Uniunea Europeană pentru Artizanat și IMM-uri. Au fost deja spuse multe lucruri de vorbitoarele precedente, dar vreau să insist pe trei puncte principiul de guvernare cu parteneriat și noua abordare privind ceea ce s-a numit Wesel-based approach. Suntem uh, convinși de importanța PSE-ului, dar principiul de parteneriat care face parte din fond, principiile sale de bază nu este aplicat întru totul nici la nivel european, nici la nivel național, regional și local local. Partenerii sociali nu sunt suficient implicați pe lângă autoritățile administrative pentru a folosi cât mai bine aceste lucruri. Dacă vrem o mai bună vizibilitate, o mai, multă, o mai bună eficacitate și absorpție a fondurilor europene, trebuie ca partenerii sociali să fie implicați la toate nivelurile și să avem o guvernanță la toate nivelurile de asemenea. Trebuie depuse eforturi și noi am trimis uh, Parlamentului European aceste propuneri. E vorba de a schimba cultura privind guvernanța autorităților politice, să aplicăm uh, folosirea partenerilor sociali în alți termeni și am constatat că țările în care uh, aceste forțe sunt puțin mai bine utilizate, sunt acolo unde uh, aceste forțe sunt uh, bine utilizate. Uh, ne trebuie un flux de informație regulat între diferiții actori și responsabili politici. Trebuie să organizat proiecte, trebuie organizate sesiuni între diferiții experți și reprezentanții IMM-urilor care se confruntă cu mari uh, dificultăți în ce privește folosirea fondurilor sociale europene uh, salariaților trebuie să aibă acces la diferitele măsuri care le vor permite să facă față diverselor forme de tranziție, cum ar fi pregătirea continuă, politica activă pe piața muncii. În acest fond social european, articolul 5.3 vorbește tocmai de capacitatea partenerilor sociale europeni. Acest articol a fost introdus pentru a facilita Uh, sprijinul la crearea uh, de um, asemenea forțe în țările Europei Centrale și Orientale. Acest articol ar trebui însă extins la ansamblu statelor membre, căci partenerii sociali din artizanat și IMM-uri n-au întotdeauna capacitățile necesare pentru a se implica în activitățile FSE un, una din marile probleme, din marile critici care pot fi aduse, privesc complexitatea procedurilor și lipsa de flexibilitate în ce privește gestiunea financiară. De unde o nevoie urgentă de a simplifica pe cale administrativă și financiară aceste FSE-uri. Aici am uh, dat foarte multe, am avut sugestii, trecând și prin uh, posibilitatea transferurilor între diferitele priorități ale programelor operaționale, să instituim un vademecum un cod de bune practici pentru a clarifica obligațiile și modul de a le simplifica, de asemenea să creăm grupuri tehnice de muncă pentru gestionarii de proiect, autoritățile publice și serviciile financiare, ca să încercăm să selecționăm procedurile administrative și să le simplificăm. În materie de conținut, suntem de acord ca FSE să suporte strategia 2020 și să aplice principiile de flexibilitate, de flexicuritate, corectează vorbitoarea, în mod complet, ținând cont de problema creierii de locuri de muncă, de pregătirea de-a lungul întregii vieți și politicile active de pe piața de unde sprijinul nostru repetat către această nouă abordare eh, care va cere însă o schimbare radicală de cultură la nivelul statelor politice și a decidenților, dar trebuie ca această nouă abordare să funcționeze pe baza unor indicatori adecvați uh, și să ne gândim și la impactul FSE pe piața muncii și Uh, posibilitățile de a-i scoate pe oameni din sărăcie, schimbarea mentalităților și introducerea unor evaluatori și gestionari de proiecte, ca și introducerea de măsuri de pregătire pentru evaluatori și gestionarii de proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ați respectat uh, timpul de luare de cuvânt pentru CRPM, Confederația Regiunilor Periferice și Maritime, doamna Elini Mariano, însoțită de doamna Catrin Vesier. Vă descurcați între dumneavoastră. 5 minute aveți cuvântul. Mulțumesc really Mulțumesc, voi fi cât se poate de succintă. Vreau să mai spun încă o dată ce înseamnă această conferință a noastră. Vă mulțumesc pentru inițiativa pe care ați luat de a organiza această audiere și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați folosit atunci când uh, ne-ați introdus. Sunt bucuroasă să fiu aici, alături de dumneavoastră și trebuie să spun că CRPM reprezintă 160 de regiuni uh, de în prezent în Europa suntem cât se poate de activi la, nivel, uh, la nivelul coeziunii economice, sociale și teritoriale. Noi răspundem uh, de tot felul de documente, cum ar fi strategia 2020, cel de-al cincelea raport sau uh, raportul intermediar. Deci, uh, ne ocupăm și cu rolul și poziția Fondului Social European în uh, politica de coeziune și așa mai departe. Uh, unul dintre grupurile de lucru de la CRPM este cât se poate de activ uh, în domeniul mobilității și al chestiunilor sociale, chestiuni care vizează simplificarea pentru FSE și am plăcerea pentru a mă, num- mai uh, intra în detaliu, de a da cuvântul doamnei Catherine Vesi, care este vicepreședinta uh, regiunii Arhitect și care va prezenta punctele esențiale din perspectiva noastră. Mulțumesc, aș vrea să confirm sprijinul uh, regiunilor ca instrument al politicii de coeziune socială teritorială a Uniunii într-un context de criză multidimensională pentru a reduce diferențele dintre competențele disponibile și competențele cerute de piața muncii și aici se pune problema accesibilității anumitor categorii de persoane la uh, locurile de muncă, ceea ce produce excluzie socială. Uh, noi susținem prioritățile susținute de Uniunea Europeană prin strategia 2020, care este una de, din direcțiile de Eh, locuri de muncă. Noi am analizat ce înseamnă strategia 2020 și am avut ocazia să discutăm la noi cu doamna Pascal Roni, care este președinta Raportului general pentru FSE și am constatat că regiunile noastre implementează aceste propuneri și că o fac cu sprijinul activ și important al FSE. Și suntem foarte ate, atașați acestui instrument pentru implementare teritorială. FSO este orientat pe reorientarea teritorială, are un rol clar și trebuie să contribuie la o creștere mai inclusivă, mai cuprinzătoare pentru locurile de muncă, pentru cei care sunt cei mai îndepărtați de locurile de muncă, pentru o formare permanentă și să înscriem pe aceste persoane într-o logică de parcurs care pleacă de la formare formarea inițială, la educare, până la formarea permanentă, inclusiv angajații din întreprinderi care sunt amenințați de uh, delocalizări. Uh, aceste misiuni uh, înseamnă, arată eficacitatea FSE și o mare răspuns va veni de la teritorii și e important să Mm, propunem celor care locuiesc aici să trăiască demn, chiar dacă mobilitatea, eh, activitatea pentru mobilitate este esențială. Noi susținem propunerile Comisiei Europene care au fost publicate în al cincilea raport asupra coeziunii, cele care se referă la propunerea la nivel european a unui cadru strategic comun care va fi adaptat a țările membre prin contracte de parteneriat pentru dezvoltarea investițiilor investițiilor și aceste contracte trebuie să fie pregătite cu regiunile pentru a răspunde eficace la provocările viitorului. Noi dorim ca această, acest lucru să se, con, se continue la nivel regional și local, teritorial, pentru a regrupa elementele naționale, deși FSE. Deci, câteodată suntem temători când vedem că FSE este redusă numai la o supraveghere. Eh, eu cred că activitatea ei trebuie să fie complementară și să ne permită să consolidăm această complementaritate cu teritoriile. Noi credem că eficacitatea FSS se concentrează asupra rezultatelor bune și trebuie să spunem, să vedem dacă ne-am atins ținta, dacă mobilizăm FSE pe teritorii și vom atrage spre sfera locurilor de muncă o populație fragilă, tânără. Aceasta sunt întrebările pe care trebuie să le punem și aceasta trece printr-o simplificare a FSE și am început să lucrăm. Avem propuneri ca să contribuim la această simplificare oricum, noi credem că trebuie să avem reguli clare și referitoare la finanțări. Despre guvernanță acum, partenerială și inovatoare în analizele pe care le-am făcut la nivelul CRP, in, regiunile au priorități, Europa 2020 și o fac la o guvernanță la mul, mai multe niveluri, eh, dif, eh, verticală, și, dar și o guvernanță orizontală cu ansamblul partenerilor economici sociali. Aceasta înseamnă strategie strategii regionale pentru uh, locuri de muncă care trece prin sindicate, asociații și acest lucru este uh, important să, fac, să angajăm rețelele teritoriale pentru locuri de muncă. FSE este un instrument prospectiv și prin soluțiile pe care le propune eh, populației și teritoriilor ne va permite să amortizăm efectele eh, crizei care încă nu s-a terminat. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și eu și dau cuvântul domnului Conny Reuter, tot Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc Comitetului Locuri de Muncă că ne invită și continui în engleză. Platforma socială reprezintă diverse straturi, are uh, societății civile. Noi nu reprezentăm însă partenerii sociali. Când vorbim despre FSE, uh, trebuie să ne gândim la um, o viziune modificată decât uh, față de anii trecuți. Primul lucru pe care trebuie să îl clarificăm este care este scopul FSE-ului. Pentru că trăim într-o perioadă de austeritate, într-o perioadă de criză și uh, de multe ori auzim vorbindu-se despre faptul că economia se redresează și că se creează locuri de muncă. Poate că este adevărat, dar atunci când vorbim despre incluziune și despre cifre, nu prea mai putem să urmărim aceste evoluții economice. Iar cei care nu sunt conștienți, uh, IG Metal, uh, această confederație uh, sindicală, a arătat că 45% din noile locuri de muncă create sunt, perioadă, ă, sunt ă, locuri de muncă pentru agenți temporari. Deci cred că puteți să înțelegeți care sunt problemele și cam care vor fi punctele esențiale atunci când vorbim de sărăcie și excluziune socială. Cred că vom avea dus o mare bătălie și nu aceea referitoare dacă partenerii sociali vor fi de acord cu anumite lucruri sau nu, ci marea bătălie va consta în definirea scopului. Scopul este de a înlocui înțelegerea um, acestui principiu și se vor îndrepta către FSE, pentru că acolo sunt fonduri sociale care sunt în continuare disponibile, sau uh, ne vom îndrepta către o altă direcție și anume către direcția unei incluziuni active sociale. Pentru că, până la urmă, aceasta este baza cea mai importantă, însă este departe de piața muncii. Este însă o necesitate de a clarifica uh, strategia privind uh, Europa 2020 și politica de coeziune. De asemenea, trebuie să ne referim la programele de flexibilitate care vizează sărăcia. Va fi FSE-ul singurul instrument de a combate sărăcia sau există și alte obiective? Sau care este relația între mijloacele FSE și noile uh, capacități și inițiative privind locurile de muncă? Vorbim aici doar despre high technology, despre formare înaltă sau vorbim despre și despre persoanele care sunt mai puțin calificate, cum se întâmplă în Franța, cei care sunt la nivelul 5 sau 6 de formare. Întrebarea este cum vom aborda toate aceste lucruri și cum pot fi orientate mijloacele FSE către acest grup de persoane. De asemenea, trebuie să ne gândim și la alte dezbateri ce, modul în care se poate facilita întreaga procedură și simplifica am, uh, în anii 90 am lucrat cu Fondul Social European, eram în Franța și eram disperat din cauza birocrației. Uh, dar am impresia că acum trebuie să fiu și mai disperat, pentru că 20 de ani mai târziu avem aceleași declarații și avem aceeași povară administrativă de cărat în spate. Cam atât vis-a-vis -vis de partea administrativă, însă există probleme și pe partea financiară, probleme care au fost subliniate și de alți vorbitori. Trebuie să clarificăm care este uh, rolul cofinanțării, pentru că avem problema anumitor state membre care nu au aceste mijloace la dispoziție ca un rezultat al austerității. Deci nu de beneficiază de cofinanțare finanțare pentru aceste fonduri. Avem și ONG-urile sociale care oferă formare uh, profesională și care se confruntă și ele cu probleme în ceea ce privește cofinanțarea. Și această problemă trebuie abordată, clarificând de fapt ceea ce vrem. Întrebarea care se pune este um, că trebuie să înțelegem care este scopul? Vorbim aici numai despre formare profesională și despre crearea locurilor de muncă sau vorbim și despre incluziune socială? Avem nevoie să stabilim care este relația între mijloacele pe care ar trebui să le aibă la dispoziție statele membre și FSE-ul și de asemenea vorbim despre implicarea altor parteneri și a partenerilor sociali, pentru că din perspectiva socială suntem uh, undeva în afara locurilor de muncă și noi putem să vedem cum se traduce sărăcia în zilele noastre. Coordonarea este foarte importantă de asemenea și în ultimele 50 de secunde care mi-au mai rămas, permiteți să vă spun un lucru. Este nevoie să revenim și asupra abordării privind uh, abordarea bazată pe rezultate. Ce înseamnă acest lucru? Nu putem să avem doar indicatori cantitativi, să scoatem oamenii din anumite statistici. Trebuie să ne referim și la calitate. Haideți să vedem cum putem să integrăm din nou oamenii pe piața muncii, pentru că sunt multe persoane care au nevoie de mai mult decât de o formare profesională. Au nevoie de sprijin social, de uh, noi uh, capacități pentru a se putea adapta la noile locuri de muncă. Au nevoie de abilități sociale, culturale, lingvistice. Și uh, nu uh, fiți surprinși dacă conchid spunând următorul lucru. Mijloacele FSE-ului trebuie folosite ca un instrument pentru sancțiuni, pentru că anumite state membre uh, nu își îndeplinesc uh, îndatorile, însă dacă facem acest lucru, ar însemna să pedepsim de două ori un stat membru. Deci nu aceasta este soluția. Deci, haideți să clarificăm care este obiectivul, care este scopul și domeniul de aplicare al FSE-ului, să clarificăm care este scopul uh, trainingului și a formării profesionale și să clarificăm cine să fie implicat pe viitor în această dezbatere vizând FSE-ul. Cred că partenerii sociali sunt importanți, dar în acest parteneriat trebuie să fie implicat atât uh, partea uh, publică cât și cea privată, organizațiile uh, neguvernamentale, pentru că există foarte mare nevoie de acest lucru. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am depășit cu 10% timpul alocat. Mulțumesc și eu. Ați uh, fost uh, perfect. Uh, am putea avea și o discuție. Și primul vorbitor, doamna Iasloviețca și apoi doamna Schroeder. colega noastră Elisabeta, vreau să-i mulțumesc pentru pregătirea acestei uh, audieri, mulțumesc că ați invitat experți care vin uh, din uh, medii foarte diferite ca să ne transmită experiența despre utilizarea fondurilor europene. Mulțumesc pentru și inspectorului au lipsit totuși câteva elemente care sunt importante. Ați vorbit de necesitatea de a spori eficiența utilizării Fondului Social European, dar nu s-a dat nicio declarație, nicio informare în prezentările dumneavoastră, spunând că utilizarea acestor fonduri ar trebui să fie legate de supravegherea necesităților pieții muncii. Și trebuie să vă spun că în trecut am avut o aventură extraordinară. Am eh, Eh, afla de la german și de la danezi cum să supraveghem piața muncii pentru ca formările, mm, eh, formarea pentru eh, ridicarea calificării să răspundă pieței muncii. Și eu cred că acesta este un element cel mai slab pentru utilizarea Fondului Social European și cred că ar trebui aici să căutăm soluții care să ne permită să îmbunătățim această situație. Acum câteva săptămâni mi s-a cerut un sfat să, să recomand fac recomandări despre aceste legături. Regiunea mea, bineînțeles, eu viu dintr-o regiune a Poloniei care este printre liderii eficacității utilizării fondurilor sociale europene și eh, când am, eh, am propus să creăm un fel de platformă de Eh, entități care să pregătească pe studenți pentru găsirea unui loc de muncă în IMM-uri și o fel de structură care ar putea să pregătească uh, pe studenți și pe absolvenți să fie adecvați pentru IMM-uri. Și în asemenea structuri noi am putea să avem formatori care să știe, care să cunoască nevoile întreprinderilor, recrutorilor în regiune și uh, să, găsea, să pregătească formări pentru studenți ca, odată absolvenți, să fie operațional și, operațional și să găsească un loc de muncă. Ați vorbit de eficiența utilizării Fondului Social European și am o observație cu privire la utilizarea Fondului European de Dezvoltare Regională. Aceasta este destul de simplu pentru că e legat de procesul de infrastructură am reușit să schimbăm mentalitatea oamenilor în țara mea, de exemplu, trebuie întâi să pregătim un proiect bine și apoi să primim fonduri. Nu primim bani înainte de a fi pregătit acest proces. Proiect după uh, ce se încasează banii, proiectul e realizat rapid. În ceea ce privește FSE, situația este mai diferită. În cadrul FSE, uh, un proiect este pregătit, fondurile sunt acordate și în acest moment uh, căutăm beneficiarii finali care ar putea participa la realizarea acestui proiect și nu e tot timpul eficient pentru că aceste, acești beneficiari nu participă întotdeauna la, un, la o activitate de care au nevoie. Pot să dau câteva exemple în țara mea și în alte părți cum atragem beneficiarii finali Avem multe exemple care arată că ceea ce cei care profită de FSE sunt întreprinderile care ofertă, oferă formatorii și nu e, utilizatorii finali trebuie să ne gândim la această problemă și cum să alocăm fondurile în cadrul unui proiect, pentru că se prevede, de exemplu, că 25% din fonduri pot fi folosite pentru administrație și numai 10% pentru cumpărarea de material și cred că proporțiile de alocare a fondurilor trebuie schimbate. Iată ce vreau să vă spun. Vreau să știu cum expertul poate să răspundă la ceea ce am spus. Sunt mulți alți oratori, trebuie să cerem oratorilor să pună întrebări ca să discute de experiența noastră și prin rotare, prin rotație în viitor trebuie să punem întrebări persoanele pe care le primim. Doamna Schroeder și apoi doamna Gunță. Um, mulțumesc. Mulțumesc încă o dată și celor care au venit aici, chiar dacă prezentările au avut puțin timp la dispoziție, cred că inputul scris este foarte important și ar fi, sigur, ar putea să dureze foarte mult, pentru că va fi o activitate foarte dificilă cea care ne așteaptă. Doresc să subliniez câteva puncte. În primul rând, mi se pare un lucru pozitiv faptul că puneți în prim plan uh, principiul parteneriatului și nu este vorba aici numai despre anumite state membre, ci este un principiu obligatoriu pentru toate statele membre și uh, toate punctele de la articolul 5 trebuie să fie îndeplinite de toată lumea. Și există exemple cât se poate de bune în acest sens. Ă, este vorba despre implementare de succes în care partenerii au fost implicați și au venit cu și au beneficiat și de susținerea financiară și materiale corespunzătoare. Însă există și exemple unde lucrurile nu au funcționat. De aceea vă rog să uh, discutați cu acei deputați din acele țări în care nu uh, a funcționat acest model și să faceți presiune asupra statelor membre, pentru că ține de competența statelor membre să procedeze astfel. Nouă ni se pare foarte important parteneriatul și dorim să știm exact ce se dorește îmbunătățit. Însă, sigur că da, totul trebuie să fie adaptat la nivel european. Întrebarea privind trainingul este una foarte importantă, ea poate fi preluată în pregătire. Uh, cu privire la noua perioadă. Cred că acesta este un obiectiv posibil pentru că um, există spațiu de mișcare pe această direcție. Însă, um, întrebarea referitoare la o definiție unitară, sigur și mie mi-ar plăcea să găsim un răspuns, pentru că cred că este dificil uh, pe de o parte trebuie să avem un efect central, pe de altă parte trebuie să găsim o definiție foarte bună, pentru că prin definiție nu trebuie să avem uh, un efect de constrângere. Pe mine mă interesează dacă avem noi teme și noi obiective cu referire la FSE și așa se va întâmpla. Vom avea acest lucru și aceasta va fi mare diferență față de UE 2020 și celelalte programe anterioare. Deci vom avea noi puncte de abordat. Acest lucru nu am reușit să-l introducem în trecut, însă Vom reuși de această dată. În trecut, statele membre s-au opus. S-a spus că nu este de competența statelor membre și că nu ține de FSE. Îmi amintesc negocierile și discuțiile de atunci. Tot ceea ce am reușit să obținem a fost ceea ce s-a regăsit în programul trecut. De aceea mă interesează ce, ce înseamnă acest lucru pentru parteneriate? De fapt, avem nevoie de noi parteneri în cadrul principiului de parteneriat pentru că avem noi sarcini. Și aș vrea să știu care sunt propunerile dumneavoastră concrete propuneri care să poată fi aplicate la nivel de Europa și să nu se limiteze la o perspectivă națională. În ceea ce privește condiționalitatea, Trebuie să spun că există în propunerea Comisiei trei tipuri de condiționalitate. Noi am abordat una singură, cea referitoare la macroeconomie, însă cred că vom obține majoritatea în Parlament care să respingă această condiționalitate. Însă mai există două condiții care mie mi se par bune statele membre trebuie să îndeplinească anumite premize pentru în ce privește fondurile structurale în legislația națională. Și acest lucru este important. Trebuie să existe un sistem de sprijinire a fondurilor sociale uh, la care să se poată um, apela. De asemenea, statele membre trebuie să-și definească clar poziția. În anumite state membre se folosesc programele existente, însă în multe nu. Cel cel de-al doilea rând de uh, regulamente se referă la acest lucru și noi trebuie să vedem cum vom reuși ca uh, regulamentul existent să fie implementat și de asemenea aplicat în mod eficient, pentru că anumite state membre să folosesc aceste regulamente pe când altele nu. Și trebuie să ne întrebăm cum să facem ca statele membre să utilizeze acum acest regulament, astfel încât să fie preluați în următoarele programe. Și despre asta nu s-a spus nimic. Ce trebuie să se mai îmbunătățească pe această direcție? Pentru că mie mi se pare că este suficient de global, astfel încât să fie aplicabil, flexibil și peste tot. De aceea, sunt de părere că nu ar trebui să fim mai exact, pentru că s-ar exclude anumite domenii. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre acest lucru. Doamna Kinga Gönz și apoi doamna, doamna Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Cred că putem să cădem de acord că FSE-ul a fost un instrument uh, important de-a lungul crizei și în prevenirea acesteia uh, pentru a nu crește și mai mult șomajul. Pe de altă parte, acest uh, dublu tip de șomaj, sprijinul ocupării, dar și al integrării sociale, este un lucru foarte important și este un aspect pe care ar trebui să îl menținem și în următorul cadru financiar multianual. Aș vrea să menționez câteva aspecte și aș vrea să aud și părerea dumneavoastră privind aceste aspecte. Și anume, în ce măsură ar putea să fie sprijinit sau inclus în uh, viitorul program FSE și printre prioritățile FSE. Atunci când uh, lucram la facilitatea de microfinanțare, am căzut de acord că uh, aspectele vizând formarea uh, sunt foarte importante. Este important să pregătim persoanele care nu au beneficiat și nu beneficiază de niciun fel de experiență în anumite domenii, să pregătim persoane care nu au experiență în domeniul antreprenoriatului, să ajutăm companiile și anumite persoane să înceapă activități independente. Uh, aș vrea să știu în ce măsură FSE-ul deservește acest scop și în ce măsură o va face și pe viitor. Aceasta este una dintre întrebările mele. O altă întrebare pe care doresc să o adresez atunci când vorbim despre învățarea pe întreaga durată a vieții, ar trebui să vorbim despre formări și pentru uh, persoane vârstnice. Dar cred că dacă ținem cu adevărat cont de necesitățile timpurii și de oportunitățile egale care trebuie oferite copiilor care provin din uh, familii defavorizate, acest lucru se va vedea și mai târziu și va avea consecințe în viitor. Deci cred că trebuie să ne axăm pe această direcție și cred că putem uh, investi fondul din uh, Fondul Social European pe această direcție. Vorbim și de asemenea despre strategia pentru romi și cred că este important că la începutul anului școlar uh, să ne uh, preocupăm de acest lucru, dar uh, nu prea târziu, pentru că și uh, acești copii trebuie să fie integrați pe piața muncii, dar trebuie să integrăm întâi în sistemul de învățământ. Și aș vrea să știu în ce măsură FSE-ul poate fi un instrument folosit pentru strategia privind romii. Vă mulțumesc! Doamna Gaur. Vă mulțumesc. Informațiile care ne-au fost date sunt cât se poate de utile pentru noi. Mai ales că acum lucrăm eh, asupra un alt raport. Și aceasta se referă la problemele despre capacitatea de absorpție. Așa cum am auzit, există probleme cu capacitățile de absorpție. Colegii mei au subliniat că Uh, aceste cazuri uh, se, uh, sunt frecvente, adică cei care au nevoie de ajutor nu sunt ajutați. Regiunile mai uh, sărace sau uh, satele mai mici nici măcar nu au informație. Și vă întreb următoarele. După părerea dumneavoastră, unde sunt oportunitățile și care sunt oportunitățile de îmbunătățire a capacității de absorpție? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Țimar. Ja, vielen Dank für die... Mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Voi fi cât se poate de succintă, pentru că multe dintre lucrurile pe care le-au spus și colegii mei uh, coincid cu ceea ce doream să spun și eu. Prezentările de până acum ne-au arătat că uh, pe moment au apărut chiar mai multe întrebări și au rămas mai multe întrebări deschise decât exista le până acum în discuțiile pe care le purtam între noi. Aproape toate întrebările, cu o excepție, se toți reprezentanții care au susținut prezentări, uh, cu o excepție, uh, au spus că sunt reprezentanții grupărilor uh, și organizațiilor respective. Și aș vrea să știu în ce măsură parteneriatele pot fi extinse. Pentru că, că nu este suficient să ne axăm și să spunem pentru anumite uh, grupuri uh, sociale, că eu uh, reprezint o anumită viziune, o anumită perspectivă pentru grupul social respectiv și uh, trebuie să ținem cont uh, de FSE pentru grupul respectiv, deoarece societatea uh, funcționează și în afara acestor grupuri și cred că trebuie să privim uh, peste aceste limite și să ne deschidem orizonturile. Trebuie, eh, într-adevăr, să stabilim niște obiective care uh, vizează FSE-ul, însă trebuie să stabilim aceste obiective ținând cont de toate perspectivele, să vedem ce trebuie să facă FSE-ul pe viitor și care este, din perspectiva dumneavoastră, rolul FSE-ului pentru ca incluziunea socială să fie implementată cu adevărat. Pentru că nu se poate ca FSE-ul să fie utilizat în primul rând pentru a-i ajuta pe cei uh, care nu mai sunt în ocupare pentru a se adapta uh, la noua situație sau pentru a găsi un nou loc de muncă. Deci nu putem să orientăm FSE-ul numai către piața muncii și să neglijăm toate celelalte aspecte, pentru că dacă am face acest lucru, din perspectiva mea s-ar pierde anumite lucruri și eu cred că anumite programe funcționale care în prezent sunt în desfășurare și care uh, nu sunt atât de multe, nu ar mai putea să existe pe viitor, pentru că ne-am îndepărtat și mai mult de dimensiunea incluziunii sociale. Și cu acesta ajung uh, la final. Vreau să vă amintesc de întâlnirea EBSCO. Uh, la aceasta, participanții au fost de părere că obiectivul uh, privind sărăcia care este integrat în uh, care este prevăzut în strategia 2020 nu ar mai put, nu mai poate fi atins. Deci deja de pe acum reprezentanții EPSCO spun că acest obiectiv nu poate fi ascuns. Haideți să ne gândim care vor fi consecințele asupra FSE-ului, asupra planificării viitoare și să vedem cum abordăm acest lucru. Aceasta ar fi o întrebare a mea către dumneavoastră. Mulțumesc. Vă pun și eu o întrebare. Nu unei anumite persoane. În discuțiile pe care le auzim există mai multe aspecte. În primul rând să știm uh, că există o autonomie regională pentru utilizarea fondurilor sau trebuie ca uh, lucrurile să fie bine orientate spre o strategie a 2020? Aceasta ar fi o primă întrebare. A doua întrebare, gradul de autonomie față de FEDER. Fondul. Trebuie să uh, păstrăm această autonomie sau uh, să permitem uh, o anvelopă globală regiunilor prin care, care să gestioneze cele două fonduri. Și a treia întrebare, dar v-ați referit deja la ea, este importanța acordată asociațiilor, partenerilor sociali și asocierilor Uh, în dispozitivul care există astăzi sau să insistăm să vedem ce se poate ameliora. Ținând seama de tot ce decurge din reglementația europeană de o parte și uh, problemele administrative, rutina administrativă de altă parte, trebuie să, uh, pe de altă parte trebuie să facem să ne pre, să, ca lumea să-și poată prezenta revendicările. Și a patra întrebare, evaluarea rezultatelor FSE, tot a spus că e un procedeu greu, lung, care este evaluarea corectă pentru metode și, ce, de fapt, ce trebuie să fie evaluat numărul de locuri de muncă create, de persoane uh, care sunt mulțumite, euro, numărul de euro cheltuiți, ce se evaluează și cum, ca să fie mulțumită și Curtea de Conturi și beneficiarii FSE. Și o ultimă întrebare. Dacă suntem de acord și acum uh, mă refer la cele spuse de doamna Zimmer, 20-20, proiectul acesta nu are prea multe resurse și trebuie să optimizăm implementarea strategiei trebuie să schimbăm în orientarea acestui de distribuire a FSE-ului. Am înțeles că angajabilitatea e suficientă sau vrem ca obiectiv împotriva, de luptă împotriva sărăciei, FSE-ul trebuie să intervină în operațiuni în amont, în prealabil în lupta împotriva excluziei, excluderii. Și o ultimă întrebare. Mărtați, sunt cam multe, dar nu ne întâlnim în fiecare zi pe această temă. Se referă la FEDER, dar nu numai aici și, așa cum a spus doamna Iazovieska și următor. Avem impresia câteodată că fondurile europene de, în realitate mobilizează circuite și rețele economice care privilegiază alte țări membre, state membre, mai ales în domeniul infrastructurii. Și aceasta, sigur, este în sarcina federului, unde avem, să spunem, se face un, un pod, o autostradă care într-o țară eligibilă la FEDER, dar al, întreprinderile care realizează aceste structuri vin din alte țări care ei n-au nevoie de FEDER. Mi se pare aici că este o, o problemă la care poate ne va răspunde o vom discuta. Doamna Moră mai are o întrebare și după aceea. Doamna Moră. Dat fiind situația și ora, nu mai adăuga întrebări, dar voi adăuga un punct care mi se pare foarte important. Ce organizare se stabilește între politica europeană, cea națională și cele locale în ceea ce privește ocuparea? Adică, cum prin fondurile sociale europene se poate asigura coerența <clears throat> între aceste trei niveluri de obiective. Eh eh, să vedem, poate că doamna Marzena Cilepska ne va vorbi despre acest lucru, dar nu mult timp. Eh, nu sunt constrângeri, dar totuși. Voi vorbi în poloneză. Nu există răspuns simplu aici. Nu pot să dau un răspuns simplu ca un rezumat. Mă voi concentra asupra ceea ce este mai important. În ce privește condiționalitatea, colegii mei au vorbit de ea la scară macroeconomică. Când despre cea structurală la nivel de proiecte, trebuie să spun că judecând după asociațiile patronale, această condiționalitate este indispensabilă. Dacă vrem ca banii cheltuiți să fie cheltuiți cu folos, trebuie să existe, să fie respectate anumite condiții sprijinul acordat șomerilor să fie eficace, să existe un sistem de evaluare a rezultatelor, ca să putem constata că efectiv ne-am atins ținta. Și acest timp de tip de condiționalitate care să poată întări proiectul este indispensabil. <clears throat> În ce privește proiectele, sistemul există, nivelul de cofinanțare cel puțin în Polonia, depinde de nivelul rezultatelor obținute. Dacă ne punem de acord asupra faptului că ne vom preocupa, că vom include un anume număr de participanți în proiect și nu reușim să-i asigurăm, primim bani mai puțin. Deci există o condiționalitate la nivel de proiect, dar destul de simplistă câți bani vom cheltui în funcție de numărul de participanți. Dar uh, ce devin aceste persoane după ce li se asigură pregătirea? Asta nu ni se spune. În ce privește eficacitatea? Există legătură între condiționalitate și eficacitate, dar aceasta din urmă depinde în special de definirea rezultatelor sprijinului acordat care s-a făcut la început. Iar aici nu am un răspuns simplu să vă furnizez. S-au pus întrebări în această privință. Care trebuie să fie amploarea acestui fond? Problema rămâne de discutat. Metodele cele mai eficace sunt cele care permit oamenilor să-și îmbunătățească pe termen lung situația dar mă aflu în dezacord cu propunerile care consideră că trebuie înlocuite cheltuielile sociale pe care statele membre nu le pot suporta prin resurse de la acest fond social european. Eu cred că este vorba de o substituire simplistă a bugetului național și ea nu justifică folosirea fondurilor europene și vizibilitatea fondului are de suferit. Nu știu dacă am înțeles bine, dar sprijinul acordat tinerilor întreprinzători și finanțarea activității acestora la început, eu trebuie să spun că multe țări au aici experiențe interesante și că acordatul, ajutorul acordat în acest punct este foarte eficace, e foarte răspândit. Sprijinim uh, la demarare persoanele doritoare să desfășoare o activitate economică. Nu răspund la toate întrebările, dar la una totuși da. În ce privește capacitatea de absorpție, nu cred că este o problemă a Fondului Social European. Cred că există grupuri care nu știu cum să folosească la maximum aceste fonduri. Dar, în general, consider că imaginea este bună. Banii sunt rapid cheltuiți, dar nu acesta e scopul. Trebuie să ne gândim dacă efectiv cei care ar trebui să beneficieze de aceste fonduri beneficiază. Mulțumesc. Uh, voi face apel la... Rejoindre un autre débat auquel il doit participer et s'il est très court, je lui donne la parole. Îi dau cuvântul domnului Reuter. Toată lumea vorbește în franceză sau în engleză pentru că nu vreau să fiu privilegiat, pentru că și eu trebuie să animez. Ca să fiu uh, concis, nu o să le uh, răspund la toate. Întrebarea pe care ați spus-o, cum evoluează în necesitățile pieței de munci. Ce știu să fac uh, în funcție de propuneri sau mai există un aspect pe termen lung și orice politică de loc de muncă ori dacă este prost orientată, se referă la imediat, fără să analizeze termen lung. Evoluția pieței de muncă pe plan național și pe plan european, dar și local și regional, acolo trebuie să se clarifice de ce parteneriat avem nevoie și parteneriatele bune sunt cele cu partenerii sociali pe de-o parte și între puterile publice și uh, lumea asociativă, căci așa cum am spus înainte, noi intervenim pe un sector în care oamenii sunt în afara circuitului. Deci cum să-i integrăm în circuit? În ceea ce privește parteneriatul, cum s-a spus, nu trebuie să reinventăm roata o parte este acoperită de partenerii sociali, de puterile publice și alta care trebuie să fie acoperită de asociații, organizații care pro, pun inserția și calificarea. Problema de astăzi nu este că avem nevoie de noi parteneriate. Nu avem nevoie de parteneriete, dar trebuie să clarificăm pe acest principiu în anumite țări membre. Cunosc în România, de exemplu, și alte țări în care partenerii, alții decât partenerii clasici, sociali și puterile publice, nu, sunt, nu cad de acord și există o confuzie între disponibilitatea FSE-ului și alte mijloace de investiție în formare și calificare există o problemă. Să mă refer la succes, evaluarea succeselor reușitei, câte persoane revin în câmpul muncii, în uh, locuri de muncă stabile, dar mai există un factor social și am lucrat în Franța în anii 90 pe acest lucru și în procesul de a-i reactiva pe oameni, ori aici trebuie să se facă un efort, acesta nu se poate măsura imediat. Riscul pe care îl vedem este, cum am văzut, am vorbit de Europa 2020, de platforma împotriva sărăciei, pierdem din vedere această orientare Ați votat acest lucru aici, dar astăzi ne focalizăm prea mult asupra locurilor de muncă și creșterea locurilor de muncă fără eh, să, eh, eh, uitând cum trebuie să-i calificăm pe oameni, cum să-i aducem pentru a investi locurile de muncă. Mulțumesc, o masă rotundă plăcută pe care o veți anima. Vom Continua doamna Claude are cuvântul. Înaintea de plecarea domnului Reuter, cred ar fi interesant să asculte poziția CES. Nu este vorba de o luptă între parteneri ai fondului social, ci serios, eu nu cred că ducem uh, o, o luptă diferită. Există ONG-uri care se ocupă de săraci și din fericire, dar există și organizații sindicale, nu toate, desigur, care se ocupă de șomeri și aș spune, așa cum este deviza Belgiei, chiar dacă uh, cum se spune că Uniunea face forța, avem aceeași luptă să-i scoatem pe oameni din sărăcie dându-le de lucru, pentru că așa își va afla condiții satisfăcătoare și demne de viață, uh, un loc de muncă bun, corect. Nu trebuie să uităm că există tot mai multe uh, de uh, lucrători săraci și să nu fie neapărat locuri de muncă temporare și fondul social este instrumentul pentru a ajunge la acest obiectiv. Tema noastră este că atunci când vedem propunerile strategiei 2020 și revin la întrebarea doamnei președinte, bineînțeles că FSE-ul, ca și fondurile structurale, trebuie să fie utilizate pentru implementarea strategiei 2020, dar nu oricum. Și ce strategie pentru noi esențial este ca pilonul numit uh, creștere inclusivă, de includere. În primul rând este vorba de o inițiativă pentru, pentru locuri de muncă și lupta împotriva sărăciei, ținând seama de faptul că obiectivele votate de Consiliu de a reduce de 20 milioane numărul uh, populației sărace uh, cu criza economii, economică, din păcate, numărul acesta crește. Dar în, în cadrul dezbaterii de finanțare, aceasta este o problemă importantă și, într-adevăr, acesta trebuie să fie legat de strategia 2020, dar și cu participarea partenerilor sociali în luarea hotărârilor, în definirea cadrului strategic. Dar ne limitând FSE-ul la liniile directoare pentru uh, locuri de muncă care există că nu mai există nimic din aceste strategii europene pentru locuri de muncă și COFIN decide totul, nu Consiliul Ministrilor locurilor de muncă. Noi spunem da, dar există priorități trebuie să le determinăm, să le analizăm pentru politica locurilor de muncă, pentru includere socială, care se referă la obiectivele cum ar fi egalitatea eh, sexelor, genurilor eh, și eh, nu uitați că întâi am avut o abordare partenerială și transnațională noi facem evaluări um, periodice în cadrul uh, FSE-ului și am propus că în cadrul dezbaterii de condiționalitate în care se pune accent pe respectul uh, implicațiilor legislației europene, de ce să nu uh, vorbim și de egalitatea uh, pentru uh, oamenilor pentru a uh, fixa alocarea fondurilor. Bineînțeles, nu avem toate elementele, le obținem treptat prin reprezentanții pe care îi întâlnim și pe de altă parte. Ceea ce este important să subliniem este că există o autonomie față de FEDER, dar trebuie să coordonăm și mai mult să fim în coerență cu ei, dar și cu celelalte politici europene pe alte linii bugetare și să discutăm în alt cadru. În ce privește FEDER și parteneriat, noi cerem în comun cu organizațiile patronale europene ca să se înscrie și principiul parteneriatului în regulamentul FEDER. Nu există o comunitate europeană a FEDER, nu există partener social, comitet tripartit cum există în FSE. Am multe lucruri de, stu, de spus, ați spus o întrebare despre, de parteneriat. Există chiar un regres în țările scandinave. De ce? Pentru că în modul lor de abordare nu mai există un interes comun, ci o distribuire de uh, fonduri în diferite regiuni, există angajamente pentru viitor și, ca exemplu, pentru că s-a spus, ați terminat, îmi cer scuze, nu mai pot. Nu mai avem decât trei minute pentru ceilalți doi, deci nu mai puteți vorbi. Vă rog să mă iertați că vă întrerup, dar trebuie să ne respectăm. Doamna Vozlinski, dacă doriți, vă rog, concisă, telegrafică. Le marché du travail doit être l'élément central. Piața muncii trebuie să fie elementul central uh, și în utilizarea fondului social sub toate aspectele sale. Crearea de locuri de muncă și așa mai departe, pregătirea uh, permanentă, uh, încă de la grădiniță și școala primară. Autonomia față de FSFDR și coordonare. Și, în sfârșit, autonomie regională uh, sau marile priorități trebuie să lase suficiente posibilități de flexibilitate pentru ca uh, regiunile să poată reacționa. Cred că strategia corespunde întru totul acestui cadru. În ce privește SRPM, foarte rapid am să vă spun, deși mi se pare frustrant, noi venim cu toată experiența noastră din teritoriu și, și ar fi fost interesant să vi le împărtășim. În ce privește istoricul supravegherii nevoilor uh, în ce, la locul de muncă, Trebuie să facem în așa fel încât oamenii să poată să aibă acces la ocupare și la eh, educație, persoanele chiar și cele mai îndepărtate. Acest lucru nu se poate face decât cu ramurile profesionale, întreprinderile, partenerii sociali iar acțiunea FSE noi o concepem la nivel de regiuni ca un triunghi unde există Uh, intrarea pentru publicul cel mai îndepărtat, apoi teritoriile care sunt esențiale și apoi întreprinderile și partenerii publici sociali. Dacă înțelegem asta, putem lucra împreună, identifica nevoile zilelor de mâine, știm că e vorba de creșterea pe plan ecologic, Va trebui să schimbăm un pic orientarea uh, marelui vas care este reprezentat de pregătire și de ocupare, apoi specificitatea teritoriilor. Eu vin din Acvitania, care a fost foarte devastată, profund devastată uh, de furtună și trebuie readaptată resursa de lemn uh, pe acest teritoriu și trebuie acum să realizăm noi tehnici de construcție de lemn și trebuie atunci să facem să funcționeze triunghiul pe care l-am evocat. Aș vorbi de o a doua șansă, chiar dacă persoana de care a vorbit a plecat. Eu aș prefera nu o a doua șansă, ci o nouă șansă. În politicile pe care noi le introducem, trebuie să lucrăm foarte mult în amonte. Lupta împotriva abandonului școlar. Trebuie să sprijinim perseverența școlară. Aici sunt probleme de orientare, de mobilizare, cât mai aproape în teritoriu, acolo unde este nevoia cea mai mare. Și în momentul de față, noi facem deja acest lucru. Eu sunt eu mă aflu într-o comună unde există cam 40% șomaj la tineri și abandonul școlar este foarte important aici. Trebuie să apăsăm pe toate punctele nevralgice. Am avea nevoie de răspunsuri când ne-ați întrebat cum e vorba, care e situația orientării. Există uh, capacitatea de a inova. Trebuie să ai îndrăzneală și ambiție pentru teritoriile care au cea mai mare nevoie. Și de aceea mi se pare important să lăsăm un loc mare uh, inovației și experimentului. Trebuie să încercăm tot ce e cu putință și cred că aici mai sunt multe uh, domenii de explorat. Vă mulțumesc măsur amploarea angajamentului dumneavoastră pe teren, știu ce activitate se desfășoară, dar trebuie să îi respect și pe cei care lucrează aici, care se află în cabine, care se află în sală. Doamnă președintă, ă, aș vrea, ca raportor permanent aș vrea să trag concluziile vreau să spun că în cele din urmă, după ce am ascultat pe parteneri, marea dificultate pentru noi este să ne schimbăm scala de reflexie. Trebuie să ne gândim, de problema, să ne gândim la problema ocupării și la efectele politicilor actuale. Un al doilea aspect vreau să spun tuturor partenerilor pe care i-am ascultat, dar foarte rapid astăzi, că le-aș da din nou întâlnire ca ei să poată interveni în cadrul grupului de lucru permanent care se desfășoară între sindicate și Parlamentul European. Deci o să ne întâlnim din nou. Vă mulțumesc. Iar eu, în plus, vreau să vă propun ca, dacă aveți unele mesaje importante, să ni le trimiteți în scris și să vă adresați în felul acesta direct nou și noi o să facem să circule ă, aceste mesaje. Mulțumesc tuturor pentru participare, pentru angajarea dumneavoastră și să știți că sunt mulți membri în această comisie, chiar dacă nu sunt astăzi prezenți, care uh, sunt gata să vă asculte și să urmărească activitatea dumneavoastră. Ne reluăm lucrările la ora 3.